Good morning, everybody. Uh, well... Bună dimineața toată lumea și bine ați venit la ultima reuniune înaintea pauzei de vară. Și începem imediat cu analizarea unui proiect de aviz. E vorba despre reutilizarea informațiilor din sectorul public. Iulia Reda este raportarea noastră și dau imediat cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. E vorba de o reformare a acestei directive privitoare la uh, uh, subiectul anunțat de dumneavoastră, comi- uh, reutilizarea informațiilor din sectorul public. Propunerea comisiei e bună, ideea e de a fi datele să fie mai dinamice și să fie făcute publice în volum mai mare, în timp real, pentru tot felul de aplicații care aveau un beneficii uriași pentru economie, consumatori și societate. Our goal as the IMCO committee, which, uh... Comisia noastră IMCO implicată în acest dosar cu regula 53 plus și trebuie să se asigure că uh, utilizarea acestor date uh, funcționează foarte bine, pe cât posibil, după cum am spus la primul schimb de opinii, beneficiile de a avea din start date transparente sunt mai mari decât orice fel de costuri suportate de administrația publică și beneficiile nu sunt doar pentru societate în general, ci și pentru chiar administrațiile ele însele care vor avea acces la propriile lor date într-un mod structurat și utilizatorii eh, dintr-o anumită parte a administrației ar putea înainte să fie avut dificultăți în a accesa datele publice, acum lucrurile se vor schimba. Și una din cele mai importante schimbări ale reformării e să se restricționeze mai mult posibilitatea ca administrațiile publice să perceapă taxe pentru accesul la datele din sectorul public. Motivul e că experiența ne-a arătat că, pe de o parte, în marea majoritate a cazurilor, aceste costuri nu contribuie în mod substanțial la finanțarea uh, uh accesibilității datelor, deci trebuie să restricționăm și mai mult această posibilitate doar la cazurile în care contribuțiile financiare sunt importante și indispensabile. Pe de altă parte, Taxarea datelor publice înseamnă și o concentrare pe piață, pentru că numărul de companii care pot plăti pentru a avea acces la aceste date uh, devine mai mic și de multe ori societățile uh, sau inițiativele societății civile bazate doar pe date gratuite sunt uh, anihilate. Un important exemplu e schimbarea, vânzarea datelor geografice și de cartografie pentru Google, utilizate în Google Maps, care nu aduce multe venituri pentru administrația publică, însă înseamnă că se exclude utilizarea acelorași date de cartografie pentru uh, proiecte deschise cum ar fi OpenStreetMap, care altfel ar putea fi o alternativă viabilă față de Google Maps. Și răspunderea noastră a celor din sectorul public e să nu mai consolidăm pozițiile deja puternice ale marilor companii, ci să facilităm concurența. Deci, cum propun eu să aplicăm aceste restricții? E, pe de o parte, să ridicăm ștacheta, deci în ce împrejurare se pot percepe taxe, să fie împrejurile mult mai strict menționate și pe de altă parte să spunem explicit în directivă ce fel de tipuri de date cu înaltă valoare, cum se spune, să poată fi puse la dispoziție fără uh, plată. Comisia propune act delegat uh, cred că nu e neapărat cea mai bună soluție, deoarece consider că e o chestiune centrală pentru această directivă și consider că noi, uh, legiuitorii, ar trebui să introducem o anexă cu o listă a zonelor uh, cu seturi de date de înaltă valoare. Deci, uh, propunerea mea este să includem o asemenea anexă, bazându-mă pe recomandările G8 și a Fundației Open Knowledge, și acum aștept și amendamentele colegilor să vedem cum uh, uh, să arate această anexă până la sfârșit. Oricum, cred că Comisia poate să va putea, printr-o consultare publică, și să aducă la zi lista asta. Însă, ce înseamnă uh, date de înaltă valoare nu trebuie să stabilească doar Comisia. Mai mult, o adăugire pe care am făcut-o se referă la cum anume pot fi utilizate mai bine această, aceste seturi de date la nivel european. În uh, directiva cu informațiile din sectorul public ne ocupăm uh, cu situația din statele membre, dar vrem să creăm posibilitatea ca aceste seturi de date să fie agregate și la nivel european, nu doar la nivelul statelor membre, ca să ne asigurăm că uh, solicitările pan-europene să poată asigura accesul la date dintr-un punct unic. Am avut uh, o primă discuție la prima reuniune a raportorilor din umbră, să vedem dacă o, un fel de poartă de acces digitală unică ar fi o soluție sau dacă ar trebui să fie o soluție ad hoc. Dar în, uh, în orice caz uh, am uh, întocmit amendamentul 22 cu o sugestie în acest sens. Apoi în ce privește datele dinamice, eu consider că e important să, să avem standarde comune din directiva PSE în legătură cu programele de aplicații și interfețele care pot fi utilizate pentru a avea acces la date în timp real trebuie aplicate. Dacă vorbim de date dinamice, nu e foarte practic să, să procesezi fiecare cerere individuală și să îi dai un răspuns uh, fiecare, pentru că până când sosește răspunsul, datele deja sunt învechite, practic. Deci noi dorim să facilităm uh, utilizarea acestor date cu interfețe care să poată facilita accesul la date în timp real și să stabilim și criterii de calitate. Pe, în amendamentul 18 încerc acest lucru. În ce privește uh, în care anume licențe să fie utilizate pentru a furniza accesul la datele din sectorul public, eu utilizez două criterii diferite. Unul dintre ele e ce fel de licențe sunt cele mai puțin restrictive, deci permit cea mai largă posibilitate de reutilizare, dar cel de-al doilea criteriu e ce fel de licențe sunt utilizate în mod normal și în mod obișnuit. Pentru că e și o problemă, cred eu, de complexitate prea mare, pentru că fiecare administrație are propria sa licență și e diferită de altele Uh, sunt detalii care diferă, deci ideea ar fi să încurajăm administrațiile să utilizeze da, uh, modele de, de uh, acordare a licențelor deja existente și care funcționează. Și mai fac și o sugestie pentru a se schimba numele directivei, să, zic, să îi zicem Open Data Directive. Asta ar putea face acest instrument mai popular în rândul publicului. Vrem să facem mai mult ca să încurajăm oamenii să cunoască posibilitatea de, acces, de a avea acces la date în sectorul public și să încurajăm activ să reutilizeze aceste date. Deci cred că numele acesta de Open Data Directive ar uh, sugera mai bine ceea ce vrem noi. La ultima reuniune a raportorilor din umbră am uh, discutat deja principalele puncte ale textului și cred că există un acord general pentru abordare în sensul unei anexe și nu doar unui act delegat în legătură cu seturile de date de înaltă valoare, dar vor continua discuțiile în legătură cu detaliile, cu taxarea accesului și, sigur, conținutul anexei. În rest, sper că vom putea să avansăm rapid în scopul de a adopta acest aviz Uh, la vremea când uh, Comisia ITRE, care conduce uh, procesul, să depună amendamentele ca și ITRE să fie și noi să fim implicați încă de la început. Sper că și Consiliul va reuși să întocmească o generală sub președinția austriacă, ca măcar să fie posibil să avem uh, uh, și trilogurile și să terminăm și cu reformarea încă în această legislatură și cred că toți eh, raportorii din umbră eh, au fost încă de la început foarte de ajutor, mi-au prezentat deja prioritățile și punctele lor de vedere și aștept amendamentele pe care le vor depune până astăzi la orele 12. Eu nu voi mai uh, adăuga multe la textul meu, doar câteva elemente de clarificare și o adăugire în ce privește interacțiunea cu directiva privitoare la bazele de date. Însă, în rest, uh, voi uh, lăsa textul ca atare, pauza de vară vom utiliza ca să pregătim amendamentele de compromis ca mm, la toamnă să putem imediat uh, să intrăm în negocieri pentru amendamentele de compromis și să și votăm pe 10 sau 11 octombrie. Mulțumesc! Thank you very much! Uh, and then we go straight away to... Mulțumesc și dau cuvântul raportelor din umbră, Nalfenheim, pentru PP. Ehm, eh, mulțumesc foarte mult. Ehm, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că o, propunerea aceasta reprezintă o revizuire rezonabilă a directivei folosite până acum. Obiectivul este de a utiliza multe seturi eh, de date și cele care există în sectorul privat. Este clar că uh, informațiile din sectorul privat constituie un potențial uh, inovator, dar și economic și în special social. Aș dori să-i mulțumesc Iuliei Reda pentru proiect. Există totuși câteva puncte unde noi avem o abordare diferită, puncte care, de care trebuie ținut cont pentru a găsi o abordare echilibrată. În primul rând, subsidiaritatea este importantă pentru noi ar trebui să rămână continuare în marja de decizie a statelor membre și a autorităților locale dacă aceste date sunt uh, făcute publice sau nu. Acest lucru a fost până acum în competența statelor membre și ar trebui să rămână așa. Directiva PSI uh, stabilește cadrul pentru reutilizarea acestor date, respectiv datele care trebuie făcute publice și care sunt incluse în procesul datelor deschise, trebuie să îndeplinească anumite criterii. Deci să nu existe o obligație generală pentru publicarea tuturor datelor, ci acele date care uh, permit o reutilizare uh, care să aibă sens. <clears throat> În ceea ce privește seturile de date publice, uh, aici există un interes uh, major în uh, acest sens însă cred că n-ar trebui să existe un act delegat din partea Comisiei. Cred că se impune ca din punct de vedere politic să avem în continuare o influență, iar Comisia uh, n-ar trebui să decidă singură ce se înțelege prin acest lucru. Și în proiectul propus uh, lucrurile sunt prevăzute ca atare și uh, mă bucură acest lucru. A fost introdus și o anexă în acest sens și în sensul subsidiarității statele membre preiau o responsabilitate mare în ceea ce privește evaluarea ca atare a acestor date, pentru că în parte lucrurile sunt privite diferit, în ceea ce privește costurile, în ceea ce privește gestionarea și punerea la dispoziție acestor date, deseori e nevoie de mult timp și datele pe care ca autoritate publică nu se colectează în interes propriu, ci Uh, se pun la dispoziție la cerere presupun niște costuri uh, suplimentare. Am avut consultări cu autorități publice și costurile aferente ultimei directive uh, au fost deja destul de mari, ceea ce a făcut ca licențele să fie în aceeași măsură uh, costisitoare și nu toată lumea a fost în măsură să le achiziționeze. Apoi, uh, presiunea care uh, ia naștere. Trebuie să vedem uh, care este valoarea adăugată a folosirii acestor date. Deci trebuie să facem o distinție clară între datele de valoare ridicată, care pot fi puse la dispoziție fără uh, o povară suplimentară majoră, dar dacă uh, Ehm, costurile pentru punerea la dispoziție sunt uh, semnificative, atunci ar trebui folosite licențe. Dar dacă se solicită anumite date ale unei companii, ehm, pentru că și în baza actualei directive autoritățile sunt uh, obligate să pună la dispoziție aceste date dacă nu sunt uh, uh, protejate. Uh, acest lucru trebuie să fie făcut uh, contra cost, pentru că dacă nu ar fi în detrimentul contribuabililor. Pentru evitarea costurilor, în cazuri excepționale, ar trebui să fie în continuare posibil ca autoritățile publice să poată avea venituri dacă e vorba de um, costuri care depășesc uh, costurile fixe și costurile directe. În ceea ce privește companiile publice și companii private, consider că este important ca la articolul 1 din directivă să se sublinieze ceea ce figurează deja clar la considerentul 22, ca firmele private să decide singure dacă pun la dispoziție aceste date sau nu. Și există un regim de bază pentru companii, totuși trebuie să ținem cont de faptul că companiile publice în multe domenii sunt uh, în concurență cu companiile private. În multe domenii, așadar, acolo unde companiile uh, companiile publice sunt într-o piață liberalizată. Deci dacă o companie publică trebuie să-și publice datele și compania privată nu trebuie să o facă, acest lucru poate duce la o distorsionare a concurenței, de aceea aici ar trebui să ne gândim foarte bine ce solicităm și cât de departe ar trebui să meargă această solicitare. Toate domeniile, sigur, în care nu se intră în concurență directă cu societăți private, nu am nicio problemă să includem și companiile publice, dar de îndată ce există această situație de concurență, trebuie să existe un tratament egal. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Consari, pentru grupul socialist, da. Mulțumesc uh, și mulțumesc și raportoarei pentru cât de bine lucrează pe acest dosar. Din păcate, nu pot să spun la fel uh, dacă vorbesc despre comisie. Chestiunea datelor de înaltă valoare e un aspect foarte important al acestei directive, dar uh, comisia nu a procedat transparent și cooperant față de acest aspect. În principiu, susțin aceste seturi de uh, date în altă valoare pe ba- să fie stabilite pe baza potențialor beneficii socioeconomice și datele să fie uh, gratuite pentru toți reutilizatorii. Totuși, Comisia nu a furnizat nicio listă, nicio evaluare de impact și nicio metodologie clară pentru selectarea acestor seturi de date. Uh, intenționez să depun amendamente la articolul 14 cu stabilirea listei de aceste date de înaltă valoare sau seturi de date. De asemenea, intenționez să clarificăm sfera de aplicare, obligațiile uh, sferei publice sunt voluntare și trebuie să reasă asta clar. În ce privește celelalte articole, salut abordarea raportoarei, să se agrege datele la nivel european Consider că datele autorizate să fie reutilizate trebuie să se bucure de un acces uh, foarte ușor și susțin uh, limitarea taxelor. Și apoi, politicile de date deschise trebuie însoțite de măsuri puternice de protecția datelor naționale și de considerente legate de securitatea națională. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Sulic pentru ECR. Tam návrh stanoviska pripravený pani spravodajkyňou. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut uh, acest uh, proiect de raport al raportoarei. Este mm, o propunere bună cu care putem lucra în continuare. Reutilizarea datelor din sectorul public este un principiu bun, nu doar în ceea ce privește refolosirea datelor, ci și în ceea ce privește o mare, mare transparență Salutăm uh, amendamentul 3 la acest raport, conform căruia aceste date trebuie să fie disponibile conform principiului Open by Design and by Default. În ceea ce privește viitorul publicării acestor date, trebuie să avem grijă, trebuie să existe o, o mai bună definiție a interfețelor de program uh, prin intermediul căreia utilizatorii au acces uh, la aceste date. Și aici mă refer la amendamentele 14 și 18. O problemă mi se pare definiția seturilor de date care uh, ar trebui să fie puse la dispoziție de statele membre fără limitări. Eu cred că ar trebui respectate drepturile statelor membre și subsidiaritatea și proporționalitatea. Uh, instituțiile europene trebuie trebuie să fie clare în ceea ce privește datele pe care le solicită de la statele membre, dar să uh, precizeze clar și motivul pentru un um, interes european ar trebui considerate doar acele date care duc la o mai bună îndeplinire a celor patru libertăți fundamentale ale cetățenilor europeni. De aceea consider că prin amendamentul 31 uh, se reduce se setul acestor date doar la cele care sunt absolut necesare și care includ, evident, achizițiile publice. Sunt convinsă că și statele membre vor uh, saluta acest lucru pentru că le cerem atunci datele care sunt disponibile deja de astăzi iar uh, beneficiile sunt în favoarea pieței interne. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Șaranțova, pentru ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu, doamne raportoare, pentru proiectul de aviz. Alde întotdeauna susține cât mai mare deschidere și la date și în ce privește autoritățile publice, deci putem susține uh, tot, pe deplin amendamentele sale. Uh, cât despre propunerile noastre, mm, s-ar împărți pe trei categorii. În primul rând, reutilizarea datelor să fie posibilă doar dacă publicul are acces la cerere, în primul rând. Deci considerăm că accesul trebuie specificat clar în directivă și se poate face asta uh, profitând de directiva privind informațiile de mediu și putem să o introducem aici ca cerință generală de uh, informare privitoare la acces. Principiul accesului liber e acceptat, liber și gratuit, e acceptat de majoritatea guvernelor și ar fi bine să fie specificat clar în text. În al doilea rând, despre datele dinamice pe care le-ați menționat, noi considerăm că ele trebuie furnizate în timp real, și fără întârziere. Traficul de date e utilizat uh, în mod optim doar în momentul în care sunt uh, puse la dispoziție. Deci dacă o dată care apare de dimineață se utilizează doar seara, nu mai ajută pe nimeni. Dacă există vreo întârziere, utilizatorul trebuie să știe de ea și să știe exact uh, ce, despre ce întârziere e vorba. Și în al treilea rând, Informațiile speciale trebuie incluse în set, seturile de date de înaltă valoare. Un, date, de exemplu, pentru cartografie și referințe geografice sunt printre cele mai uh, importante. Acestea trebuie să fie făcute publice și gratuite pentru toți. Doamna raportoare deja încerca să facă asta cu anexa, dar vrem uh, ca lucrurile să fie formulate încă și mai precis. Și cu asta închei mulțumim raportoarei și spunând că aștept să se adopte textul cât mai rapid. Mulțumesc! Thank you. And then, uh, I would like to... Mulțumesc și acum dau cuvântul Comisiei Europene, domnul Ivo Volman din partea DigiConnect. Vă rog. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc um, raportoare pentru proiectul de raport. Ne bucură faptul că amendamentele propuse tind să întărească anumite prevedere ale propunerii noastre. De pildă, redenumirea în instrumente de date deschise este un pas bun. De asemenea, susținem și propunerile care se referă la prevederile în ceea ce privește taxarea, pentru că acestea vor fi mai ușor de implementat. În același timp, există câteva puncte care necesită o analiză mai atentă și din punct de vedere tehnic, dar și în vederea obținerii unui acord într-o etapă mai târzie. În ceea ce privește legătura între directura, directiva PSI și accesurile naționale uh, libere, trebuie să analizăm mai cu atenție date seturile de date la care s-au referit toți eurodeputații. Ne bucurăm să vedem că importanța acestor seturi de date este acceptată de toată lumea. Înțelegem că uh, Există această dorință de a stabili mai clar ce se poate face prin intermediul actelor delegate și că vreți să includeți aceste reglementări direct în actul de bază. În același timp, trebuie să rămână o anumită flexibilitate prin intermediul unei liste deschise și, de asemenea, trebuie o bună pregătire pentru a defini acele seturi de date care trebuie să fie deschise. Mulțumesc încă o dată și așteptăm cu interes colaborarea cu viitoare cu dumneavoastră pe marginea propunerii noastre în vederea redactării raportului uh, final. Mulțumesc uh, și în final, doamna raportor, mulțumesc. Uh, Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru observațiile constructive și și Comisiei pentru abordarea proactivă. Am avut deja o sesiune tehnică cu reprezentanții Comisiei și sper că vom fi în măsură să continuăm această strânsă colaborare pentru a găsi o soluție în ceea ce privește seturile de date cu valoare ridicată și sunt încrezătoare că putem ajunge la un acord imediat după vacanța de vară și aș profita de ocazie pentru a le ura colegilor vacanța experiență plăcută. Mulțumesc! Și așa cum spunea și doamna Reda, termenul de depunere a amendamentelor este astăzi la prânz. Amendamentele vor fi discutate în sesiunea din septembrie, iar votul va avea loc în luna octombrie. so I propose that we... Bun, deci propun să începem ultima noastră sesiune de vot înainte de vacanța de vară și primul uh, raport de votat se referă la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică. Rapar, raportor doamna Sehnalova. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă. A, nu, devine caduc, se spune din sală. Deci trecem la compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 52. And it is adopted și se adoptă 19 voturi pentru, 16 împotrivă și trecem la compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri e respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 69. Se adoptă compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 101. Vă rog să votați. Se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri. E greu să vezi majoritățile, spune președinta, deci va trebui să verificăm pentru că nu-mi dau seama cum votează PP-ul mai ales. Asta e problema. Am închis votul, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm amendamentul 153, vă rog. S-a închis votul. E respins. E prea târziu. Intervenție fără microfon. Trecem la compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. 162 acum. S-a închis votul. E respins. Agri 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm compromisul 17, vă rog. Close vote. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm compromisul 18. S-a închis votul. E respins, ceea ce înseamnă că trebuie să verificăm amendamentele separat. 171 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar verificăm mai bine. Verificăm amendamentul 171. S-a închis votul. E respins. Atunci, 172 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Verificăm. 172 mai bine. Verificăm 172. Vă rog să votați. A fost respins. Agri 9 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri A e caduc. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri B pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 10. S-a închis votul. E respins. Acum, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vă rog amendamentul 14. Se adoptă. Agri C pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dacă nu mă înșel, dar prefer să verificăm Agri C. Am închis votul. E respins. Ceea ce înseamnă că mergem la amendamentul 15 pentru abțineri pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri E pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri F pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri G pentru împotriva abțineri. Verificăm Agri G, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu mai țin minte dacă agrică a fost adoptat sau nu. S-a adoptat. de ce caduc. Și deci trecem la 22 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Envi 2, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Envi 8 acum, da? Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Envy. 9, a doua parte, spune președinta. So we go indeed, as I said, to NV9. NV9, a doua parte, așa cum am spus, pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar, deci verificăm NV9 a doua parte. S-a închis votul, se adoptă. NV10, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV13, pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Verificăm mv 13 vă rog. We close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Atunci, putem trece la mv 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. NV18? No? So NV18? So we go to NV... Atunci trecem la NV18. L-ați găsit? Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Acum doriți să verificăm bine, verificăm NV18. Am închis votul. E respins. Atunci putem trece la NVC pentru, împotrivă, abțineri, e respins. NV4 Compromisul 7A a fost adoptat. Deci, trecem la NV4. L-ați găsit, NV4? pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV9 e caduc. NV11 pentru NV11 împotrivă abțineri se adoptă, NV12 pentru împotrivă Abțineri. E respins, cred, dar mai bine verificăm. NV12. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum votul final. Vot electronic. Am închis votul și se adoptă. 33 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Felicitări doamnei raportor. Olga, dorește ei cuvântul să spui ceva? Dragi colegi, aș dori să mulțumesc călduros tuturor raportorilor alternativi. Aș dori să mulțumesc și colegilor de la comisiile asociate Envi și Agri pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. Cred că Parlamentul European, cel puțin la comisia noastră sau la comisiile noastre, a făcut o declarație foarte clară. Dubla calitate a produselor nu este o practică acceptabilă și trebuie să facem tot ce putem pentru a elimina această uh, practică cât mai repede. Mulțumesc! Continuăm cu voturile. Avem propunerea de regulament al Parlamentului European și Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare. Domnul Bușoi este raportor și începem cu amendamentele 3 și 70 care sunt identice pentru împotrivă abțineri. Nu e foarte clar, deci trebuie să verificăm. Amendamentele 3 și 70. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 e caduc, deci acum votăm 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm amendamentul 72, vă rog. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Preferați să verificăm? Am auzit greșit? Bun. Verificăm, dar cred că s-a adoptat. Am închis votul. Se adoptă într-adevăr. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 și 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul e caduc, deci 93 acum pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 și 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 10, nu, trebuie să nu votăm, nu trebuie să-l votăm, da, aveți dreptate. Trecem la 102, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Com 105 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul 17. Verificăm compromisul 17. S-a închis votul, se adoptă. Vot în bloc Amendamentele 108, 109, 110, 111 pentru, împotrivă, abțineri, respinse, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, 112 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 112, vă rog. S-a închis votul. Respins uh, foarte clar. 113 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 e caduc, într-adevăr. La fel și următorul, deci trecem la 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru. Îmi cer scuze, pune președinta și acesta e caduc. 121 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Avem un vot vot în bloc acum, 124 până la 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, alt vot în bloc de la 129 până cu multe altele pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 pentru 140 încă o dată pentru împotrivă, abțineri. Respins 141 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 142 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Ajungem acum la compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26 pentru, 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 172 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 173 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Apoi 32 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 33 și 175 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 177 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. 177. S-a închis votul. Respins. Apoi, o, 34 pentru. Ma nu, votul în bloc a fost adoptat. Deci va trebui să votăm 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri respins. Apoi 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40, ba nu, de e caduc, deci trecem la 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 47 pentru împotrivă, ab- abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 și 49 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 e caduc. Deci trecem la 52 pentru so we 52. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și votul final, vot electronic. S-a închis votul. And it is adopted with 26 și se adoptă cu 26 de voturi pentru, um, 8 împotrivă și 4 abține. Felicitări raportorului care nu este aici, dar uh, sigur cu gândul la noi. Următorul vot este un vot unic în ceea ce privește fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană și votăm acordul uh, preliminar Vot electronic. S-a închis votul și se adoptă cu 33 de voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Am să dau cuvântul raportoare. Mulțumesc, Aneli. Trebuie să spun că a fost o realizare majoră pe care am uh, întreprins-o împreună să venim cu un vot pe un regulament major în uh, șase luni. Mulțumesc Cristel, Dita, Giulia mm, și toți ceilalți. Marco, secretariatul Panos, Marc, Silvia și toți ceilalți consultanți, Ana, din partea serviciilor juridice, departamentul de politici, la fel doresc să mulțumesc președinților estoniene și bulgare, cu care am avut uh, o cooperare foarte bună. Prin îndepărtarea cerinței de localizare a datelor, creăm de fapt cea de-a cincea libertate în uh, piața liberă, libertatea datelor și este un uh, stimul uh, important pentru a face din Europa o piață mai puternică. Este un exemplu bun de regulament orientat spre viitor și arată că suntem în măsură în Europa să venim cu rezultate fiabile. Mulțumesc, Ana Maria. Următorul vot se referă la înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații și aici vot unic în ceea ce privește acordul uh, preliminar. We close the vote. S-a închis votul și se adoptă cu 33 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. Ok, then um, it's okay. Uh, Ei bine, următorul vot. Ba, nu-mi cer scuze, întreb uh, raportorul Marlen Miti dacă dorește să spună ceva. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru susținerea în acest major pas înainte pentru cetățeni. Aș dori să mulțumesc tuturor grupurilor politice și în special raportorilor din umbră și stafului grupurilor politice, comisiei și președinției bulgare pentru sinergia care a avut loc. Sunt mândră pentru cooperarea la nivelul tuturor instituțiilor europene pe marginea acestei legislații, dar în special pentru rezultatele obținute. Eu cred că noi, ca Parlamentul European, am obținut mai multe decât am crezut că o vom face. Deci, uh, iată un bravo pentru toate grupurile politice, pentru raportorii din umbră și pentru consultanții noștri. Cred că am avut uh, un raport foarte ambițios aici și uh, abordarea noastră a meritat. Iată că acum vom avea acces la proceduri administrative și, și se vor combina toate aceste proceduri uh, într-o singură mașină de căutare. Deci un pas important pentru cetățenii noștri care doresc să trăiască, să muncească, să demareze afaceri la nivel transfrontalier. În astfel de zile Cred că este o satisfacție majoră să fii eurodeputat. Mulțumesc încă o dată și uh, tuturor. Mulțumesc foarte mult. Următorul vot uh, se referă la bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 și vom vota mai întâi cifrele, dar în primul rând este vorba de mandat Everybody has the right file. A găsit toată lumea dosarul potrivit? Deci, votăm în primul rând mandatul pentru raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum trecem la IMCO Bugi 2 pentru împotrivă. Abstentions. Abțineri? Nu cred că toată lumea știe ce votăm. Yes, it's that's one. You are so good at voting. <laughs> no, no, no. So everybody has it? Okay, so now we are voting on Are toată lumea, votăm IMCO Bugi 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Votăm acum IMCO Buge 3. Ba nu, acesta era caduc pentru că s-a adoptat 2. Acum IMCO Buge 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem acum la IMCO Buge 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO Buge 6, unde vom vota mai întâi întâi comentariile și apoi cifrele. Deci, IMCO, bugi, comentariile pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și acum votăm cifra pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, IMCO, bugi 7 pentru, împotrivă, verificăm verificăm IMCO Bugi 7. We close the vote. S-a închis votul. Respins. Trecem acum la IMCO Bugi 8. Mai întâi comentariile pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, iar acum cifrele pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la nu mai este totuși IMCO buget nouă. mai întâi comentariile pentru împotrivă abțineri respins acum cifra la cu buget 9 pentru, împotrivă, abține, respins. cu buget 10, mai întâi comentariile pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă acum cifra pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă și apoi cu buget 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Revenim acum la lista de vot mai normală, pe avizul propriu-zis. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 e caduc, 4 pentru, mă, nu cer scuze, spune președinte.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 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Apoi 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 18. We close the vote.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 împotriva, abțineri, respins. Și acum verificăm amendamentul 31. Verificăm amendamentul 31. We are checking 31, so the people who voted in the beginning... Verificăm așadar uh, încă o dată 31. S-a închis votul. Este respins. And now we have the... Și acum avem votul final, vot electronic. S-a închis votul și se adoptă cu 34 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Felicitări raportorului. Și acum uh, ultimul punct de votat astăzi se referă la raportul doamnei Eva Maidel, stabilirea condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor informații. Și trecem. Identical. Da, amendamentele 56, 57, 58 identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping acestea. Trei. Nu, dar s-a cerut verificarea. Cred că a fost clar, dar vom verifica. We close the vote. Închid votul, dar e clar că au fost respinse. Bun, acum trecem la amendamentele 59 și 61 care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci asta înseamnă că tot restul cade și trecem imediat să votăm votul final, practic. Am ajuns la votul final. Everybody found it? Ați găsit toată lumea unde am ajuns? Everybody found it? Ați găsit toată lumea locul exact? Is it clear for everybody the final vote? Deci este clar, am ajuns la votul final. Deci am deschis votul electronic. Close the vote. And it is adopted. Am închis votul și se adoptă cu 31 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri. If I... no. So, deci, uh, acestea fiind spuse, putem uh, încheia sesiunea de voturi pentru astăzi și ultima înainte de pauză de vară. De altfel, vă mulțumesc pentru participare. Pentru cei care nu mai rămân, deși avem o audiere publică extraordinar de interesantă, dar uh, le urez vacanță plăcută celor care pleacă.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

Ok, so welcome back. Da, uh, bine ați venit uh, din nou. Uh, haideți să începem audierea. E vorba despre întârzierea în efectuarea plăților, impactul și starea până în aplicarea directivei privitoare la întârzierea în efectuarea plăților în statele membre. Mai întâi de toate, Aș vrea să urez bun venit uh, grupului de invitați pe care uh, îl avem aici pentru discuție și salut și spectatorii de pe internet, că este transmis audierea pe internet. Pentru IMCO, Comisia noastră este un subiect foarte important, întârzierea în efectuarea, în efectuarea plăților, care trebuie combătută în tranzacțiile comerciale și nu numai. E vorba și de relațiile business to business, deci între firme și relațiile între autoritățile publice și firme. Și acum uh, aș dori să dau cuvântul, după cum știți, în mod normal uh, ar fi fost și Lara Comi, că este raportoare pe tema asta, însă, din nefericire, a trebuit să, din motive familiale, să se întoarcă în Italia, dar Sabine Verhaien o va locui. Deci, Sabine, îți dau cuvântul. Uh, thank you very much. Um... Mulțumesc. Mulțumesc. Deci ați menționat că Lara Comi nu este aici, deci eu înlocuiesc și îi urăm uh, numai bine în Italia. Directiva a fost adoptată pe 16 februarie 2011. Termenul pentru transpunere în legislația națională în toate statele membre era 16 martie 2013. Obiectivul specific al directivei sau obiectivele sunt ca creditorii să fie plătiți la timp și să aibă la dispoziție măsuri ca în mod eficient și deplin să-și exercite drepturile atunci când există întârziere la plată și debitorii trebuie să fie confruntați cu măsuri stricte care să-i descurajeze să întârzie plățile. Directiva, de asemenea, are niște obiective generale. Să faciliteze funcționarea pieței interne cu prioritizarea practicilor de plăți în întreaga Uniune Europeană, să dezvolte mediul de afaceri și juridic care să susțină uh, uh, efectuarea plăților la timp în tranzacțiile comerciale pentru a facilita accesul la finanțare pentru IMM-uri. Directiva europeană din 2011 împotriva întârzierii în plăți prevede limite precise de, pentru a respecta uh, credite apro, a, asumate în sfera publică și administrația publică, se prevăd și derogări în tranzacțiile B2B și atunci când unul din contractanți este administrația publică. E obligatoriu să se specifice dacă există o derogare într-un act scris fără să penaliza creditorii. Uh, Însă sunt tranzacții în care unul din contractanți e o administrație publică, dar oricum nu se poate depăși un termen de 60 de zile. S-a făcut o comparație recentă în 25 de țări în Europeană, în 2018, și administrația publică din Italia are nevoie de 104 zile în medie să uh, plătească furnizorii, deci mai mult de uh, două ori în comparație cu media UE, 47 de zile. Sunt multe țări care au mai bună performanță decât Italia. În Spania 56 este media, în Franța, în Germania 32 de zile, Regatul Unit 26 de zile. Care sunt principalele probleme ale întârzierelor de plăți în sectorul public? În primul rând că uh, nu există un uh, ban cash în administrația publică, apoi e problemă de eficiență în managementul plăților și eliberarea uh, certificatului de plată de firmele uh, contractante, apoi instabilitatea financiară a firmelor uh, contractante și contencios administrativ. Care sunt deciziile făcute de firme pentru a soluționa problema întârzirilor? Pentru că administrația publică nu plătește, are consecințe negative asupra ocupării și investițiilor sectoriale și, în general, în funcționarea economiei. De fapt, uh, firmele reduc investițiile și uh, concediază oameni pentru că au uh, costuri mult prea mari de suportat. Deci impactul asupra activităților de afaceri, necesități de a întârzia plățile furnizorilor și a rezolva problema lipsei de lichidități și atunci firmele utilizează instrumente financiare, recurg la finanța pe termen scurt, facturi și costurile sunt acoperite în întregime de uh, firme prin reducerea marjei de profit și sporirea slăbiciunilor financiare, apoi utilizarea autofinanțării când e posibil. Din nefericire, sunt și practici neloiale în uh, administrația publică și uh, în relația cu firmele, cererea de a întârzia factura, care arată că s-a făcut o trezire peste 60 la zile, cererea de a renunța la dobânzi și cum se poate îmbunătăți directiva acum, directiva în 2011, pentru a avea o punere în aplicare unică, trebuie să se decidă o limită maximă precisă în care să fie utilizate derogările în tranzacțiile private, maxim 60 de zile în Spania și Franța, Apoi, regulile privitoare la conduita neloială trebuie consolidate cu sancțiuni mai stricte și, în cazurile extreme, anularea contractului în detrimentul uh, debitorului uh, de rea credință. Apoi, te, termenele trebuie să fie fixe și imperative atunci când debitorul e administrația publică. În al doilea rând, în textul directivei uh, trebuie să fie mai în detaliu prevăzut un sistem de sancțiuni contra celor care nu uh, respectă termenul solicitat, cum este în Franța. E bine să se introducă instituția uh, uh bunurilor lichide plătibile, apoi trebuie să se monitorizeze uh, trendurile din sectorul privat și public. Comisia va uh, veni cu orientări pentru o metodologie comună pentru a calcula plățile uh, perioade de plată și va facilita schimbul de bunuri, de, prac- de bunuri practici în contextul grupurilor, uh, reuniunilor bianuale ale grupurilor de experți. Apoi, chestiunea întârzierii în efectuarea plăților să fie prioritară în agenda publică și să se facă o conștientizare la nivel național, să se încurajeze inițiative de susținere, cum ar fi coduri de plată promptă, uh, mediere, stimulente. Uh, vă mulțumesc cu atenție. Um, Mulțumesc. Și acum putem să începem discuțiile. În primul grup de discuție e vorba de tranzacțiile business to business, deci între firme. Acolo avem ca prim vorbitor pe domnul Luke Hendricks din partea Asociației Europene a Artizanilor și MM-urilor. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair, uh, for... Mulțumesc, doamnă președinte, și mai întâi de toate vreau să mulțumesc Comisiei INCO pentru că ne-a invitat și mm, urări de bine doamnei Comi. Mai întâi de toate, cred că deja s-a menționat că această audiere reprezintă o încercare ca acest subiect foarte important pentru IMM-uri să fie prioritar pe agenda politică. La fel ca așa cum grupurile politice se gândesc deja la alegerile de la anul, tot așa cred că putem și noi să profităm de asta ca să introducem acest punct în programele noastre politice la alegerile de la anul. Acum câțiva ani uh, m-am aflat aici atunci când se discuta directiva privind întârzierea plăților. Diferența e că acum avem la dispoziție mai multe date în legătură cu uh, situația din diferitele state membre. Avem un raport din partea intrum, avem un alt raport uh, în funcție. Sunt uh, rapoarte diferite de care beneficiem și organizația noastră monitorizează foarte bine situații la nivel național. Avem în Spania, de exemplu, o platformă multisectorală uh, împotriva întârzierii plăților. Deci sunt multe inițiative la nivel național care monitorizează situația plăților și cultura plăților B2B și business to public. La vremea discutării directivei în Parlamentul European, mulți spuneau că e din cauza crizei, de ce nu se fac plățile la timp. Eu cred că acum am ieșit din criză, dar totuși vedem că chiar și acum, când nu mai putem vorbi de criză, e o problemă legată de cultura efectuării plăților la timp. E un semnal clar că trebuie făcut ceva. Principala problemă rămâne în relația între autoritățile publice și IMM-uri și în relația între IMM-uri și firmele mari. Și cred că e o legătură între aceste două relații, pentru că atunci când autoritățile publice nu plătesc, atunci e un întreg efect în cascadă, afectează și subcontractanții, nici ei nu sunt plătiți. Oricum credem că autoritățile publice au un rol de jucat uh, și trebuie să fie, au, aibă un nivel de excelență în ce fac. Deja în 2008, vă reamintesc, cu programul de redresare economică al Comisiei Europene, autoritățile publice din diferitele țări au promis să-și plătească facturile în termen de 30 de zile. Dacă vedeți uh, care e situația astăzi, din păcate lucrurile nu stau deloc așa. Deci ce uh, percepem noi ca fiind provocări? În primul rând, credem că toată lumea trebuie să-și asume răspunderea. Întotdeauna am subliniat acest lucru, autoritățile publice, sectorul privat și organizațiile de afaceri, la fel. Întotdeauna am subliniat că toată lumea are un rol important de jucat. Însă principala problemă e că mai ales IMM-urile uh, au uh, mari probleme în relațiile cu marile firme. Nu putem uh, să spunem că nu e așa, că e un fenomen întâlnit în toate țările. Se spune adesea că în țările nordice e o mai bună cultură a plății la timp. Bun, poate e adevărat, dar dacă e să citim datele și în țările nordice și vă pot furniza datele și acolo sunt probleme. Mai ales în relațiile dintre IMM-uri și firmele mari, companiile mari. Mai este și chestiunea facturării în lanțul de furnizare, de aprovizionare. Chiar și în țările în care există o bună legislație în acest domeniu, eh, companiile mari cer un discount uh, în, uh, la schimb pentru plata la timp. Așa se întâmplă și în mai multe țări. Deci se cer o reducere în mai multe țări vedem acest fenomen sau sunt marile lanțuri de supermagazine care cer un termen de 90 de zile dar oferă ca serviciu ca furnizorii să-și financeze lichiditățile prin uh, uh, supermarket sau bancă sau câștigă de, de fapt de două ori mai multe mai mulți bani pe spezele MM-urilor. Deci e o problemă reală, deci Altă întrebare ar fi care elementele din legislația existentă funcționează și ce nu funcționează. Bun, toate funcționează, dar asta depinde de cine nu dorește să plătească sau cine nu poate să plătească. Și aici, pe drept cuvânt, avem instrumente diferite. E nevoie de măsuri de gestionare a facturării, e nevoie de o educație, e nevoie de coduri, de plăți. Trebuie să vedem și cei care sunt vinovați, dar unii din vinovați sunt prea mari ca să fie trași la răspundere. Asta e o problemă cu marile companii. Însă, nicio țară nu am văzut să fie, să fie rezolvată această problemă. Deci, relația uh, inegală și de subordonare între IMM-uri și unele din marile companii. Deci cum putem consolida cadrul existent? Mai întâi cred că trebuie să continuăm să avem acțiuni juridice și voluntare, deja s-au menționat deja aici, se pot îmbunătăți lucrurile, mai întâi claritate în termenele de plată, uh, Cred că cu siguranță trebuie să fim mai preciși sau să explicăm când e data de la care începe să curgă termenul pentru efectuarea plății? Avem nevoie de mai multe explicații prin orientări sau intervenție juridică, ceea ce este neloial. Apoi, dreptul statutar de a solicita dobânzi pe hârtie, pentru că în realitate niciodată nimeni nu îndrăznește să ceară dobânzi pentru că există riscul de a se strica relația de afaceri. Dar dacă vedem de fapt care sunt problemele, cred că trebuie să încercăm să gândim și neconvențional. Întotdeauna există o presiune de a se respecta libertatea contractuală, dar pentru unii nu există această libertate contractuală pentru că ei nu pot negocia deci ce putem propune și avem timp să ne gândim e că mai întâi directiva trebuie consolidată să existe clar stipulate termenele de plată, de exemplu în țările de jos, deci relația între IMM-uri și uh, țările de jos sunt 60 de zile prevăzute și cred că e bine. Dar nu, nici așa nu se rezolvă problema, dar pe de altă parte organizația noastră din uh, țele de jos a ajuns la, la acorduri voluntare cu unele mari firme să se reducă termenul la 30 de zile. Însă încă rămâne partea asta sau cota asta mică din marile firme care totuși impun termene mai lungi de plată. Pot să și dau nume uh, mai ales în sectorul automobil, uh, berării, vorbim de 120, 129 de zile. Și cum putem rezolva problema asta? Am menționat că câteodată se cer despăgubiri, dar cred că acolo autoritățile din domeniul concurenței au un rol de jucat. Am mai spus-o în trecut. Știm că e și o cale destul de dificil de abordat, dar Digi Competition poate ne ajută și poate că putem solicita o inițiativă legislativă în ce privește practicile comerciale neloiale la uh, lanțul de aprovizionare în domeniul alimentar am cerut așa ceva, dar știu că e o problemă acolo cu temei juridic, poate ne mai gândim. Oricum, Trebuie să îmbunătățim directiva, pentru că e o chestiune care ține de piața internă, deci regulile trebuie să se aplice la fel, să fie aceleași peste tot. Văd că mai am uh, câteva minute la dispoziție, așadar aș vrea să închei și vorbim despre autoritățile publice, că spuneam că uh, există un impact și asupra sectorului privat. Acolo am văzut că se poate îmbunătăți directiva pentru că sunt țări în care vedem că perioada de verificare nu este respectată de către autoritățile publice. Aici nu voi da exemple, dar vedem în unele țări, chiar din nord, că situația de fapt se răutățește și că autoritățile publice din nou încep să aibă întârzieri în plata către IMM-uri. Și acolo cerem măsuri de despăgubire, deci dacă un IMM nu îi se plătește, măcar IMM-ul respectiv să nu fie obligat să plătească TVA-ul, de exemplu. În Spania este o nouă legislativă pentru achiziții publice și inițiativă conform căreia uh, platnicii sunt excluși din, uh, din mm, procedura de uh, achiziții publice și administrațiile publice pot plăti direct subcontractanților dacă principalul contractant nu respectă legea, nu respectă termenul legal. Deci, cum spuneam, sunt multe de făcut. La fel și dumneavoastră, europarlamentar, puteți face multe, dar și la nivel național se pot face multe cu autoritățile publice. Uh, mulți dintre dumneavoastră puteți influența guvernele uh, ca să facă ceva ca IMM-urile să fie plătite la timp. Mulțumesc pentru atenție. Uh, Mulțumim și acum următorul vorbitor. E vorba de... Din păcate eu nu vorbesc spaniolă foarte bine, dar e vorba de domnul Casado din partea Asociației Naționale de Mari Firme din domeniul distribuției. Aveți cuvântul. Buenos días, muchas gracias. Bună ziua și mulțumesc și vreau să mulțumesc Parlamentul European și Comisiei IMCO care ne-a invitat ca să participăm la această audiere publică. Mm, să vorbim despre directiva de combaterea întârzierii în efectuarea plăților. Dar înainte de a începe, vreau să recunosc uh, eforturile făcute de Comisia Europeană pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru IMM-uri și pentru a valoriza recentele studii efectuate uh, de către firme. Cu siguranță astfel se va putea răspunde la una din, uh, la una din întrebările care poate astăzi vor fi puse în această audiere. Oricum, pentru a ajunge la aceste răspunsuri, cred că e bine să facem o analiză, chiar scurtă fiind, care a fost cadrul de reglementare. Deși s-a făcut deja o scurtă referire la asta, dar mă interesează mai ales să subliniez faptul că în ultimii 18 ani, de la adoptarea directivei 2035, au mai venit două uh, reglementări, directiva din 2000 și una din 2011, deci care au pretins să reducă mm, fenomenul acesta al întârzierii de plată cu trei uh, măsuri pe care credem noi, că, sau cel puțin două din, este, din ele sunt foarte importante, s-a redus autonomia voinței părților în materie de contractare, pe de altă parte măsuri de responsabilizare pentru nerespectarea termenelor de plată și uh, creditorii și reprezentanții acestora au fost dotați cu mecanisme de apărare și soluționarea conflictelor în cazuri de nerespectare a clauzelor contractuale. Deci, cu acest cadru normativ și după uh, anumiți ani pentru transpunerea normelor în uh, dreptul intern al fiecărui stat membru, acum a venit ora de a vedea rezultatele și a vedea dacă s-au atins obiectivele dorite de aceste directive și dacă există probleme în aplicarea și interpretarea lor care să ceară acțiune din partea instituțiilor europene. Trebuie să indicăm contra celor spuse de antevorbitorul meu că în ce privește sectorul distribuției comerciale mm, nu cred, că trebuie, nu cred că trebuie să se redeschidă dezbaterea directivei privitoare la întârzirea plăților în acest moment. Pentru că ne bazăm pe două lucruri pe care le-am constatat. Pe de o parte, studiile făcute au subliniat că statele membre respectă termenele stabilite în directivă. Asta a spus, spune un studiu care arată că media termenelor de plată de 32 de zile în Uniunea Europeană, cu câteva excepții, bineînțeles, în anumite sectoare de activitate și anumite țări, mai ales din sudul Europei și pe de altă parte ă, diferiți operatori economici nu intră în litigi sau sunt foarte mici, în puține cazuri. Și chiar operatorii nu arată probe care să justifice o nouă intervenție din partea instituțiilor europene. Uh, mai mult de 62% din persoanele uh, în, în, în, care au fost întrebate doresc uh, mai degrabă o reglementare voluntară a problemelor. Uh, deci credem că nu există necesitatea unei mai mari reglementări sau revizuirea directivei uh, întârzierilor pentru că există un echilibru adecvat deja între condițiile maxime de plată și flexibilitatea care permită libertatea de uh, contractare între părți, sigur, dar cu, cu condiția ca această libertate să nu fie negativă în, din punct de vedere al practicilor comerciale neloiale. Um, Însă, asociația noastră dorește să vorbească despre riscurile aplicării reglementării actuale, le cumprinde. Pe de o parte, principiul libertății contractuale este afectat. Este un principiu apărat și postulat în directivele din 2000 și din 2011, adoptate de Uniunea Europeană presiunea statelor membre pentru a reduce termenele de plată face că de multe ori, cum se întâmplă de exemplu în Spania, printr-o lege 15 în 2010, să se elimine sub posibilitatea de uh, contractare între părți, de se interzice posibilitatea de contractare între părți și din punctul nostru de vedere este ceva ilegal și incompatibil cu directiva. De fapt, în realitate, această normă uh, este de directă aplicare și trebuie adăugat că în plus Tocmai regulamentul, uh, uh, există regulamentul european de libertate a uh, încheierii de contracte cu excepția caracterului abuziv al condițiilor contractuale. Trebuie să ținem cont că libertatea de a contracta e un principiu absolut cheie al tranzacțiilor între firme deci, contractul e rezultatul unui proces de negociere în care părțile trebuie să caute un echilibru rezonabil și un beneficiu rezonabil pentru fiecare din uh, pretențiile sale. Condițiile de, placă, de plată sunt un aspect esențial în relația contractuală care condiționează prețul final. De aceea, contractul trebuie văzut ca un tot unitar. Modificarea legală a termenelor de plată uh, duce la, nego- la alte negocieri pentru a ajunge la echilibrul care trebuie să, pe care trebuie să le aibă acest contract, dar trebuie să ținut cont și de faptul că întârzierea plăților e un fenomen al traficului comercial tradițional, dar extinderea acestor termene uh, nu trebuie să ducă la o nerespectare a obligației. De aceea riscul e de a ajunge la un intervenism disproporționat care să prejudicieze libertatea pieței și libera întreprindere. Trebuie ținut conștient de faptul că autoritățile, în modul în care uh, interpretează directiva întârzierii, adoptă măsuri care uneori nu sunt omogene, astfel încât în unele cazuri se utilizează unele criterii pentru a justifica impunerea unor anumite termene, pe când în alte cazuri aceleași criterii nu servesc pentru a justifica impunerea altor termene dacă avem criteriul criteriul înaltului grad de rotație într-un produs pentru a justifica uh, impunerea unui termen, uh, volumul scăzut de rotație ar trebui să fie și el uh, utilizat. Posibilitatea eliminării, de, eliminării de libertății de contractuale, libertății de contractare, va duce la consecințe negative și e important de spuneat acest lucru. Pe de o parte, s-ar produce și să și produce o reducere a zilelor de stocare a mărfurilor, Eh, produsele cu rotație mai lente ar avea de suferit. Eh, apoi ar trebui să, până la 70% în anumite eh, produse ar trebui să fie furnizate doar la cerere, s-ar privilegia importurile, ar fi discriminări, ar fi costuri mai mari pentru client. Trebuie să ținem cont de aceste riscuri și trebuie să spunem că cadrul actual de reglementare nu trebuie să se modifice și trebuie să spunem aici că sunt exemple care ilustrează bune practici în, de exemplu, în Spania, în uh, relațiile comerciale. Directiva din 2000 s-a transpus prin legea 3 din 2004 și directiva din 2011 s-a transpus prin legea 15 din 2010 în Spania. După cum spuneam, sectorul distribuției comerciale dispune de un regim specific propriu în materie de termene de plată încă din 1996 totuși. În plus, e unicul sector de activitate economică din Spania care și un regim de, are și un regim de sancțiuni specific pentru nerespectarea termenelor de plată. E, avantajul e că regulamentul acesta se adaptează diverselor tipuri de produse comercializate, pentru produse de alimentare proaspete și perisabile, termenul este de 30 de zile prin lege. Pentru produse care nu sunt proaspete, nici perisabile de mare consum, de înaltă rotație, cum se spune, și produse uh, de acest gen, termenul este de 60 de zile. Restul produselor, uh, pentru restul, norma spune că se pot stabili termene de plată superioare la 60, 90 și 120 de zile, dar trebuie să existe un document care trebuie să fie, mă rog, o asigurare bancară, un aval bancar și e un regulament care ca uh, consecințe pozitive, în primul rând, faptul că nu există litigii între diversi operatori economici, pe de altă parte că nu se produc modificări sau schimbări care nu au fost convenite deja din contract în legătură cu termenele de plată, pe de altă parte, sectorul comercial în Spania e cel de-al treilea comerț după industrie și comunicații, cu, uh, în care se înregistrează cele mai mici întârzieri de plată și marea parte din furnizor respectă un termen inferior celui de șapte zile de la acceptarea factorii. E un termen foarte scurt, asta tocmai pentru că se acceptă în mod voluntar că furnizorul are un instrument financiar care se numește confirming sau factoring, care permite aproape imediat să se efectueze plata în schimbul unor condiții preferențiale de finanțare și furnizorul nu asumă niciun fel de risc și nici uh, nu intră în capacitatea sa de uh, îndatorire, care este asumată imediat de consumator și în 2008 uh, Curtea Europeană de Justiție a, printr-o sentință dată, a declarat compatibil acest regim cu dreptul comunitar și a considerat că această uh, prelungire a termenelor de plată se face doar uh, prin acordul ambelor părți și înseamnă un regim mai favorabil pentru creditor. În final, vă stau apoi la dispoziție, vă spun de acum că vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări și vă spunem că nu vedem nicio necesitate de a modifica actualul cadru de reglementare, ba din contră, am spune că ar fi foarte bine să se, fa- să se ia măsuri care să se refere doar la controlul respectării normelor. Și de aceea solicităm să se respecte principiul intervenției minime, motivat doar pentru motive imperioase de interes general și cu măsuri proporționale cu obiectivele uh, urmărite trebuie să se apere în primul și în primul rând principiul de libertate contractuală. Mulțumesc! Thank you very much. Um, and then, uh... Mulțumesc foarte mult! Doamna Ivo Merten de la Eurochambers are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc uh, pentru că ne-ați invitat la această audiere publică. Eu o să mă refer la toate întrebările pe care ni le-ați trimis și la care uh, probabil că așteptați și un răspuns din partea noastră. O să mă refer mai ales la cercetarea noastră, la experiența noastră uh, în calitate de Cameră de Comerț și de Industrie și aș dori să mă refer și la raportul european privind plățile europene și apoi uh, și la Camera de Comerț din țările de jos. Dar poate ar fi mai bine să uh, Uh, între, încep cu o întrebare. Vă place să fiți plătiți târziu? Cred că nimănui nu-i place, uh, nici unei persoane, dar nici unei companii nu-i place să fie plătită cu întârziere. Deci, uh, încep pot spune eu despre această directivă privind plățile întârziate, o urmăresc de șase ani încoace, vă pot spune că am o perspectivă personală, afacerea tatălui meu a dat faliment, știți că Uh, pentru că există o dependență a micilor afaceri față de marile afaceri și deci eu am așa o implicare personală în legătură cu această directivă, iar în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm, în ce privește directiva, pentru noi sunt așa, după cum urmează. În primul rând, pe baza raportului european privind plățile, constatăm că 72% dintre uh, uh, companii nu sunt uh, conștiente de această directivă. E un număr foarte mare. 59% dintre ele nu folosesc Uh, foloasele pe care uh, directiva le pune la dispoziția lor și ajungem la o altă întrebare. De ce nu folosesc aceste avantaje? De ce nu sunt conștiente de această directivă? de ce nu sunt conștiente de directivă s-ar putea pur și simplu pentru că se bazează mai mult pe perspectiva națională, ceea ce e ușor de înțeles. De ce nu folosesc uh, foloasele pe care această directivă le pune la dispoziție? În principal, datorită luptei de putere de care a vorbit antevorbitorul meu, 6 din 10 uh, IMM-uri uh, sunt rugate să accepte termene de plată mai lungi decât Uh, e adecvat pentru ele. 39% dintre ele sunt rugate să, plătească, să accepte termene mai lungi de uh, plată din partea unei uh, companii mari. Deci putem vorbi că există o presiune din partea companiilor mari pe companiile mici. Dar E clar că aceste companii mici nu vor să aibă probleme cu aceste mari companii. De ce? Pentru că nu vor să-și pună uh, întreprinderea într-o situație dezavantajată prin uh, neplată. Și unul dintre antevorbitori a mai menționat acest lucru, dar și doamna Ferheyen uh, în intervenția ei constatăm că putem vorbi de oportunități pierdute. Aceste afaceri uh, sunt plătite mai târziu, aceste companii iau mai puțin banii, nu investesc, uh, apare și șomajul. 20% dintre companiile intervievate spun că ar angaja mai mult dacă ar primi plățile la timp, mai repede. Deci totuși e vorba de 20% dintre ele. E mm, un procent considerabil. Deci am putea vorbi de o uh, ocupare sporită care se pierde astfel. În pofida uh, termenelor uh, pentru care scad uh, pentru B2B de la 37 de zile în 2017 la 24 în 2018 încă trebuie să nu uităm că avem de-a face cu o medie. Deci există companii care sunt plătite mai repede, dar există și companii care sunt plătite mult mai târziu. Și e media pentru Europa, după cum știm, există țări uh, în care situația este mai uh, anevoioasă și țări în care situația este uh, mai ușoară pentru companii. Dar merită să examinăm faptul că 62% dintre companiile europene raportează că au probleme financiare cu clienții lor ca principala cauză a plății întârziate. Deci vedem că avem de-a face cu o reacție în lanț. Dacă o entitate are probleme financiare, atunci și celelalte sunt impactate. Un alt uh, motiv pentru plățile târzii, uh, lipsa de eficiență administrativă. 45% dintre companiile intervievate au spus acest lucru și, în fine, și cred că este unul dintre cele mai importante, uh, intenția. 48% dintre companii ne spun că clienții lor, în mod intenționat, nu efectuează plățile la timp. E mult. Acum să vedem care sunt elementele care funcționate din uh, legislația actuală și uh, care nu. Aș fi putut face acest lucru, dar cred că comisie, uh, uh colegii de la Comisia Europeană au publicat un uh, studiu excelent uh, de care vor vorbi, deci nu o să mă refer la acest aspect. Foarte pe scurt, vă pot spune că depinde de țară. Există soluții care funcționează diferit în funcție de țară, există măsuri legislative care funcționează, dar există și măsuri voluntare care funcționează. Și, într-o mare măsură, ele au fost menționate. Acum aș dori să mă refer la motivele pentru care companiile sunt uh, plătite târziu. Deci, în primul rând, problemele financiare, lipsa de uh, uh, uh, eficiență administrativă și uh, intenția. Și aici ar trebui să intervenim noi. În ce privește problemele financiare? Cum am putea să abordăm această problemă? Noi considerăm că plățile târzii fac parte, de fapt, dintr-o problemă mai vastă, mai amplă. Problema uh, analfabetismului financiar. Deci avem companii, avem întreprinderi și nici nu ne gândim că s-ar putea, într-o mare măsură, să nu înțeleagă ce se întâmplă. Uh, terminologia financiară este tot mai complexă, lumea financiară este mai uh, complexă, am avut o criză, vom mai avea o altă criză pentru că funcționăm în cicluri. Uh, deci va trebui ca să ajutăm aceste companii, întreprinderi, astfel încât să treacă mai ușor prin următoarea criză și uh, e foarte important să le uh, predăm uh, bazele finanțelor. E o chestiune importantă, vitală. S-ar putea să vă întrebați de ce. O să vă dau rezultatele unui alt studiu efectuat de către Camera de Comerț din țările de jos anul trecut și această Cameră de Comerț a fost foarte surprinsă. Toată lumea credea că companiile știu, sunt la curent, pentru că face afaceri, știu ce fac. Înțeleg ce, cum funcționează rata dobânzii, știu cum să uh, negocieze cu clienții și așa mai departe. Dar o să vă dau câteva cifre acum. Jumătate dintre antreprenorii din țările de jos uh, au probleme financiare în înțelegerea părții financiare, 50%. Uh, Lipsa de cunoștințe vizează mai ales partea fiscală, 49%, principii de bază a bilanțielor și a conturilor de profit și de pierderi, 52%, și uh, uh, studiile de profitabilitate. Deci, <laughs> sper că faceți legătura între cele două ultime aspecte. Deci aceste necunoștințe uh, duc la problema uh, uh, plăților întârziate. Deci trebuie să facem foarte multe pentru a pregăti aceste companii în ce privește cunoștințele financiare. Trecem la faza următoare. Poate că nu toate companiile sunt conștiente de costurile legate de partea umană, că dacă cineva nu e plătit, s-ar putea să trebuiască să fie concediat, s-ar putea poate să uh, existe mai multă interacțiune între micile companii și marile companii, să avem un fel de ombudsman, un mediator pentru IMM-uri, astfel încât uh, uh IMM-ul respectiv să nu fie obligată să ia anumite măsuri în cazul în care e plătită uh, târziu sau uh, în cazul în care uh, aceste termene de plată uh, sunt foarte lungi. Și aceasta ar fi așa pe condiții de egalitate și avem anumită experiență acumulată cu Betail Menu în țările de jos. E o inițiativă mm, luată de marile companii pentru ca toată lumea să uh, înțeleagă că uh, micii furnizori depind de aceste mari companii și dacă nu sunt plătiți la timp, uh, vor fi impactați decât dacă ar fi o mare companie. Unii dintre colegi s-au referit la uh, stimulentele financiare, uh, reducerea uh, banilor, apoi faptul că termenele nu sunt respectate, formularele și așa mai departe, toate aceste aspecte ar putea să joace un rol. Acum aș dori să mă refer la uh, lipsa de eficiență administrativă, un alt motiv pentru care companiile sunt plătite cu întârziere. Uh, eu am lucrat uh, într-un uh, centru de servicii comune, Shared uh, Services Center. Am lucrat cu facturi dacă factura respectivă nu îndeplinește condițiile, atunci o respingi. Uh, pentru un mic furnizor uh, e o problemă, pentru că e nevoie de timp ca să recompleteze formularul și așa mai departe. Deci IMM-urile trebuie să uh, înțeleagă cum o factură trebuie să fie pregătită pentru a fi mai ușor procesată decât o mare companie și e o, ar putea interveni o schimbare majoră în ceea ce privește plățile. Și, în fine, și cel mai important, după punctul meu, din punctul meu de vedere, plățile nu se fac la timp uh, și am spus acest lucru din motive intenționate. Măsurile de comportament ar putea să joace un rol în acest sens. Mă refer, de exemplu, la chestiuni simple. De exemplu, un reminder uh, privind uh, plata. Apoi, mesaje foarte clar, foarte clare scrisori care să conțină mesaje, dacă plătiți la timp, procedați corect. Sau Uh, scrisori uh, trimite uh, răi platnicilor, inclusiv o amenințare. Se pare că funcționează foarte bună. Sunt măsuri folosite de către fisc pentru a recupera taxe și impozite, deci cred că am putea să facem un transfer și în lumea IMM-urilor. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. <clears throat> Cu mare plăcere. Vă rog. Thank you very much uh, to our first... Mulțumim uh, experților din această primă rundă de dezbateri pentru aceste contribuții excelente. Aș dori să dau cuvântul raportorilor noștri din umbră. În primul rând, doamna Grapini, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu foarte mare atenție. Please, because I uh, speak in my language, okay? o să vorbesc în limba mea. Atenție ce au spus invitații noștri și vreau de la bun început să îmi dați credit că ce voi spune acum este și dintr-o experiență personală. Când Comisia a lansat această directivă, eram întreprinzător. Aveam trei IMM-uri. Când s-a implementat în 2013, eram ministru pentru IMM-uri și m-am bucurat că a apărut această directivă în postura mea de imm și de președintă de patronat am presat foarte mult guvernul din țara mea să asimileze cât mai repede această directivă în legislația națională. din păcate n a avut niciun efect și nu are efect. haideți să fim sinceri. eu sunt acum și copreședintă la intergrupul pentru imm uri și vă mulțumesc tuturor invitațiilor că participați adeseori la aceste dezbateri eu pot să l înțeleg într o oarecare măsură pe reprezentantul marilor lanțuri de distribuție pentru că rolul este să apere lanțurile de distribuție dar vreau să vă spun că chiar în acest sector este o mare problemă pentru că micii întreprinzători care livrează la lanțurile mari de distribuție nu au putere de negociere nu au putere de negociere dumneavoastră spuneți flexibilitate puterea părților dar ce putere de negociere să, un, aibă un imm cu nouă oameni care așa cum spunea colega de la euroșambră de multe ori nici nu are foarte multe cunoștințe din legislație când uh, îi spuneți dacă vrei bine dacă nu nu și disperat acceptă condițiile companiei mari. Două lucruri clar sunt de, de, de uh, acord că trebuie să revizuim directiva. Avem două părți aici, doi, doi vinovați. Administrațiile centrale și locale, care și prin contractele de achiziții publice, indirect, și-au făcut niște abonați care acceptă plata întârziată. De ce? pentru că câștigă în lanț niște licitații și uh, suportă subcontractorii eu când s a s a modificat legea, uh, directiva pe achiziții am propus atunci comisiei haideți să spunem următorul lucru să punem în directivă obligativitatea celui care câștigă licitația ca atunci când primesc banii să fie obligat să plătească imediat subcontractorilor sau să se plătească direct subcontractorilor și nu s a acceptat acest lucru și nu se întâmplă acum acest lucru subcontractorii sunt sclavi pe plantație și îmi asum ce spun acum al doilea vinovat deci administrațiile centrale și locale primele, uh, primii vinovați care este cel mai ieftin credit? Cel de la furnizor, că zero lei, uh, zero euro dobândă. Scuzați că am folosit moneda țării mele. Deci, cel mai ieftin credit este de la furnizor. Când am făcut, uh, ca să-mi conduc firmele, o pregătire managerială în management financiar, profesorii învățau lucrul ăsta. Să calculați uh, Uh, să aveți o următoarea ecuație după câte zile plătesc și după câte zile încasez și totdeauna relația să fie așa să plătesc la mult mai multe, după mult mai multe zile și să încasez la puține, adică să fiu neetic. Eu am încercat în țara mea să introduc o lege etică între stat și privați și da, dacă învață în școală chestia asta de management, vezi, nu plăti, plătește cât mai târziu, că e un credit uh, zero cu zero costuri și încearcă să încasezi cât mai repede ca să ai ă, lichidități cash flow ul să ți fie pozitiv. deci dacă nu vom avea Uh, uh, precis scris și trebuie să modificăm directiva și uh, sigur statele membre sunt responsabile după aceea de implementare. Ce avem noi acum în directivă? Avem două lucruri. Că Uh, întreprinderile trebuie să achite facturile în maxim șaizeci de zile între ele dacă în contract nu se prevede altfel și acest dacă a dărâmat prima parte total pentru că uh, în negociere întreprinderea mare va spune nu domnule la nouăzeci la o sută douăzeci la două sute sau când o i putea deci flexibilitatea în anumite situații este dăunătoare. eu sunt un om uh, provenit din mediul privat și totdeauna am solicitat în legi să fie flexibilitate dar haideți să vedem unde. mie nu mi place termenul să protejăm întreprinderile mici și mijlocii că nu le protejăm ci introducem niște principii etice pentru că protecția se înțelege că îi dăm ceva pozitiv. nu de fapt vrem să îi acordăm aceleași condiții ca operatorului mare și implicațiile sunt foarte mari. de ce? dacă imm ul nu primește banii nu își poate plăti oamenii își plătește oamenii mai prost forța de muncă cea mai bună fuge spre companiile mari și are altă Uh, dezavantaj imm ul lucrează cu cea mai slabă forță de muncă care nu și găsește în altă parte și vine și la el ca să stea pe un salar mai mic. deci implicațiile sunt enorme și erodăm la bază imm urile. deci aici ar trebui să spunem foarte clar în primul rând că recuperarea nu trebuie prin proces pentru că imm ul nu se mai angajează într un proces care durează nu știu cât și costă da? Uh, acea plată de patruzeci de euro care se face automat nu se face și dacă nu se face trebuie să dea în judecată și uh, imm ul nu mai dă în judecată că are costuri mai mari decât alea patruzeci de euro și după părerea mea sunt niște prevederi care nu au niciun efect pozitiv. Al doilea lucru grav, am spus că primul vinovat autoritățile naționale și locale și uh, aici sunt foarte multe creanțe. Eu aș fi uh, foarte curioasă să facă Comisia un studiu care sunt creanțele în fiecare stat membru create de stat care sunt uh, debitele statului față de uh, economia privată în fiecare stat și o să vedem că avem surprize foarte mari. nu se vorbea aici de medie eu niciodată n am agreat media pentru că știți de ce în acea medie intră și plățile între companiile mari da? și ele își plătesc că sunt mari amândouă și uh, respectă termenele. pe mine mă interesează care este uh, uh, perioada de plată între companiile mari și cele mici și o să vedeți că va fi altă, alt număr de zile. Ehm, ce vreau să spun? Ehm, eu cred, în primul rând, că este inechitabil ce se întâmplă acum și că uh, urmărind foarte atentă, pentru că da, eu mai am în viață încă trei companii IMM-uri în țara mea, uh, după patru ani și jumătate această directivă nu și-a adus efectul pe care și l-a propus Comisia cu bune intenții, ni l-am propus și noi. Și atunci, părerea mea dacă o reglementare nu aduce un efect trebuie neapărat să o modificăm. de aceea nu susțin ce a spus reprezentantul marilor distribuții că nu e nevoie să intervenim. ba da economia de piață este bună dar să ne gândim că mai sunt poziții dominante în piață. în țara mea sunt niște lanțuri mari de distribuție care ne omoară pe micii producători agricoli îi termină le, le ia la niște prețuri absolut în care nu și acoperă nici apa care o beau acolo deci este necesar după părerea mea și concluzionez cu asta eu sunt raportor din umbră din partea grupului și voi susține acest lucru uh, am o colaborare foarte bună cu raportoarea cu lara comi și sper împreună cu comisia și comisia să fie receptivă și deschisă să um, îmbunătățim această directivă încât să ne atingem scopul. scopul nu este să protejăm așa cum e termenul scopul este să avem un comerț etic echitabil în piață indiferent de mărimea companiei pentru că ne tot lăudăm că avem nouăzeci și ceva la sută imm uri dar știți ce decapitalizate sunt majoritatea dintre ele exact și din acest lucru din această cauză se decapitalizează pentru că <laughs> ok nu poate acumula capital dacă nu își primește banii și trebuie să plătească dobânzi ca să ia uh, materia primă. în general furnizorii de materii prime pentru imm uri sunt companii mari și uh, imm ul trebuie să își plătească materia primă strict la treizeci de zile dacă nu cumva și la un termen mai scurt că e presiunea furnizorului și dacă nu am de unde să iau câteodată sunt furnizori unici uh, pe anumite materii prime. Și atunci ce face el? El plătește la achiziții și nu încasează la distribuție și l-am omorât. Îl ținem în viață, inducem uh, variante de evaziune, unii ca să trăiască fac evaziune după aceea și ce cultivăm noi de fapt? o, o, o economie neetică. Am terminat. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Eh, mulțumesc, domnul Zulic. Acum vă rog. Mulțumesc, constat că colega mea a avut o intervenție foarte emoțională. Eu am o altă părere, sper că mă veți asculta și pe mine. Înainte de a mă adresa oaspeților, aș dori să ofer o reacție față de cele spuse de colega mea. Spuneați că standardul ar fi 60 de zile, dar uh, în cadrul negocierilor uh, lanțurile de magazine uh, Uh, cele rele mm, cer 120 sau 180 de zile și acest lucru trebuie interzis. Până în anii 90 uh, asta se numea economie planificată în țara mea atunci uh, le puteai dicta o, oricăror companii ce termene de plată să adopte dacă mm, impui un anumit termen de plată pentru marile companii, atunci forțelor de piață o vor folosi în alt uh, domeniu, de pildă pentru prețuri. Pentru, spuneați că uneori imm sunt uh, plătite la prețuri care nu le acoperă nici apa. Dar ce spuneți atunci? Că vreți să le dictați prețurile marilor furnizori? Dacă vrem să procedăm așa, ajungem undeva în economia planificată. Cineva are o putere mai mare, altul uh, o putere mai mică, dar în ansamblu există libertate, nimeni nu dictează de sus, nu trebuie să existe condiții impuse, altfel ajungem în socialism și știm uh, prea bine cum, care a fost situația din uh, Europa de Est de atunci. Și totuși, haideți să ne gândim că Uniunea Europeană însăși nu a plătit uh, sume mari în relația cu sectorul privat. Înțeleg că domnul Casado este plătit pentru a reprezenta interesele marilor uh, lanțuri de distribuție, dar uh, sunt de acord că nu există uh, un drept, fundament, un drept fundamental ca termenul de plată pentru IMM-uri să fie de 30 de zile. Nimeni uh, nu le obligă să furnizeze unui mare lanț nu Vreau să spuneți că sunt obligate. Ei bine, nu sunt obligate. Poate că au mai multe variante mai puțin uh, profitabile și o aleg pe cea mai, cea mai uh, puține profitabilă. Dar fiecare IMM trebuie să se lupte pentru propria poziție pe piață și Uniunea Europeană n-ar trebui să se amestece aici. Și o ultimă observație față de cele spuse de doamna Mertin. Sper că i-am pronunțat bine numele. Spuneți că sunt valorii medii la care vă referiți, că unii plătesc mai repede, iar alții mai târziu. Sigur, asta este natura medilor. Important însă este ca Uniunea Europeană să nu se amestece în astfel de relații contractuale. Există directiva, se aplică și ar fi bine să facem eforturi ca această directivă să se aplice pe deplin înainte să ne gândim cum anume să o modificăm. Înainte trebuie să ne îngrijim așadar ca ea să fie pusă în aplicare pe deplin și corect. Eu cred că multe lucruri nu sunt puse în aplicare corect. Și, în fine, dacă unii clienți nu se încadrează în termenele de plată, să nu e problema Uniunii Europene, e problema firmelor. Înainte să intru în politic, am avut și eu propria firmă, am avut 250 de angajați și dacă cineva nu mă plătea, N-am uh, venit uh, fuga la Uniunea Europeană să mă plâng, vă rog, faceți ceva că nu-mi primesc banii. Ci pur și simplu nu am mai furnizat către acea companie. Ce vreți să eliminați complet capitalismul? Dacă facem acest lucru, nimănui nu-i merge mai bine. De Domnul de Jong. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru aceste prezentări extrem de interesante. Eu aș dori să îmi cer scuze pentru că am sosit cu întârziere, pentru că am avut o reuniune la Comisia de Control Bugetar și a trebuit să discutăm ședințe, chestiuni foarte importante la reuniunea coordonatorilor. Constat că Aș trebui să spun că instituțiile, instituțiile europene au uh, o răspundere în ceea ce privește plățile și uh, uh, plata întârziată și constat și că nu se respectă legislația chiar cum ar trebui. S-a vorbit despre politici, de politicile naționale, s-au dat exemple foarte elocvente la nivel național în ceea ce privește intervenția autorităților în anumite uh, cazuri, întreprinderile spun că nu pot să plătească pentru că la rândul lor nu au fost plătite de către autorități și sper să putem să discutăm această chestiune uh, mai detaliată cu ocazia celei de-a doi, de -a, doua uh, runde de, de dezbatere. În ceea ce privește relația B2B, s-a vorbit despre probleme, mai ales tot ce ține de partea legată de reguli S-a vorbit despre instrumente care uh, ne-am, uh, ne-ar permite să avem o campanie de sensibilizare și de informare în ceea ce privește regulile pe piața unică, astfel de mesaje, de exemplu, ar fi utile, dar totuși să nu uităm că există uh, IMM-uri care ar putea chiar ele să facă campanii de informare prin asociațiile lor, deci să-și informeze uh, chiar. Uh, uh deci organizațiile respective să informeze IMM-urile care sunt afiliate îmi amintesc că, că atunci când am discutat uh, directiva, eu m-am opus uh, obligațiilor uh, impuse IMM-urilor. De exemplu, că trebuia să uh, aibă uh, dispoziții foarte clare în ceea ce privește contabilitatea. Se pare însă că uh, unele uh, IMM-uri au probleme, mai ales uh, cu serviciile fiscale și în astfel de situații cred că e util să uh, ca uh, uh IMM-urile să pună la dispoziția fiscului uh, uh, date privind contabilitatea lor. Deci poate ar fi momentul să ne gândim uh, la aceste aspecte. E adevărat că eu sunt familiarizat cu situația IMM-urilor, uh, Uh, cunosc IMM-uri care au probleme cu contabilitatea, de exemplu, cu finanțarea și aș dori să știu cum am putea în uh, noua legislație să uh, propunem măsuri care să oblige companiile să fie mai atente cu contabilitatea lor. Ieri am discutat raportul Tarabella cu privire la lanțul alimentar S-a vorbit despre probleme care intervin uh, în lanțul alimentar și care ar trebui să fie rezolvate prin uh, intermediul legislației, însă nu numai. În raportul Tarabela s-a vorbit și despre posibilitatea de mediere, de exemplu, uh, în contextul practicilor întârziate sau al practicilor neloiale. Cred că ar trebui să punem accent pe relația cu întreprinderile respective, trebuie să ne asigurăm că uh, se mențin uh, relații bune și e adevărat că în anumite cazuri, când refuzăm anumite practici, uh, avem uh, uh probleme uh, relaționale, apar conflicte și deci uh, medierea ar putea să fie o soluție uh, pentru Uh, IMM-uri. Nu este o situație care este foarte practicată astfel, dar uh, un astfel de mediator cred că ar putea să uh, intervină în cazul în care intervin uh, întârzierile de plată. Noi în țările de jos avem uh, o asociație a IMM-urilor, uh, Asociația IMM-urilor din țările de jos și în acest context uh, și uh, în uh, această rețea se vorbește tot mai des despre întârziere, întârzierile de plată fără a da uh, nume concrete. Deci eu uh, aș pune accentul pe mediere, de exemplu, sigur cu respectarea principiului confidențialității, astfel încât să nu se cunoască numele părții implicate. Deci confidențialitatea datelor este foarte importantă. Și în fine, Aș dori, pentru că aș dori să vă spun ce mi-au spus anumite IMM-uri și care vorbesc despre uh, munca sezonieră, de exemplu. Uh, unele activități uh, sunt prestate uh, iarna și pl- plățile intervin mai târziu, deci aici ar trebui să rezolvăm această problemă. Marco Zulo, you want to ask? Okay. Marco o doriți, nu? Atunci am să dau cuvântul uh, experților pentru a oferi un răspuns la întrebări sau dacă mai aveți alte observații față de cele menționate. Domnule Hendrix, mulțumesc. Doamnă președintă, de fapt nu au fost prea multe întrebări. În primul rând, uh, Aș dori să subliniez câteva lucruri pentru că mă ocup din 93 de acest dosar și încerc să îmbunătățesc directiva. E un fel de deja vu, știu toate argumentele pro și contra, pe de rost. Problema este că în relația cu companii mari există o problemă. Și aici, așa cum vă spuneam, cred că trebuie să ne gândim la variante noi, să mm, lucrăm și cu legea concurenței și cu practici comerciale loiale. Cred că miza e mare atunci când obligi companii mari să plătească în 60 de zile. Pentru că e într-adevăr o problemă aici. În Olanda există această obligație uh, pentru companii mari să plătească IMM-urile în 60 de zile, pentru restul companii mari între companii mari și contra companii mici între companii, companii mici se poate păstra libertatea contractuală. E posibil așadar să se abordeze anumite probleme specifice. Puteți să analizați și documentele noastre de poziție în ceea ce privește IMM-urile Și mm, constatăm acolo că deseori uh, IMM-urile nici măcar nu își trimit uh, facturile. Asta este o responsabilitate pentru organizațiile noastre de business, dar asta nu rezolvă marile probleme pe care le avem, în special cu companii mari. În Finlanda, trei din patru companii finlandeze au acceptat termen de plată mai lungi decât uh, le e confortabil. Deci și în țările nordice trebuie făcut în ceva în acest sens. Întrebarea domnului De Jong în ceea ce privește sectorul textil. Da, e într-adevăr o problemă și am discutat acest lucru și în interiorul organizației noastre pentru că reprezentăm mai multe sectoare. Iar în sectorul textilelor poate fi o problemă Desor se spune dacă n-ar trebui să avem o abordare sectorială, ca de pildă în Franța, da, putem să ne gândim la acest lucru. Problema este că deseori un sector nu este clar definit și dispare uneori uh, distinția între sectoare. Pentru sectorul textilelor, nu cred că micii retaileri uh, pe care îi reprezentăm și pe ei pot uh, obține un termen de 90 de zile, maxim de 60, dar într-adevăr e o problemă. Dar încă o dată avem nevoie de o legislație flexibilă pentru majoritatea companiilor. Dar încă o dată îmi cer scuze că trebuie să spun acest lucru, n-am auzit din partea companiilor mari să vină cu o soluție clară pentru această soluție. Nu se poate rezolva cu o abordare etică pentru că sunt prea mari pentru a avea rușine și de aceea trebuie să găsim altă soluție. Iar în ceea ce privește autoritățile publice, aici trebuie să găsim care sunt portițele în a doua parte vom avea o dezbatere în ceea ce privește autoritățile publice, deci poate lăsăm uh, discuția pentru atunci. Domnule Casado. Da, mulțumesc, vreau doar să... Vreau doar să comentez faptul că uh, doamna parlamentar a spus că noi apărăm marele firme de distribuție, dar suntem obligați că le reprezentăm în primul rând și în al doilea rând pentru că uh, am încercat uh, să vă exprim aici realitatea, de fapt, din Spania. Ceea ce v-am spus e că prin acest cadru uh, stabilit prin directiva din 2011, noi uh, avem un, un regulament specific pentru comerț intern care funcționează foarte bine și care stabilește condiții care sunt cele care scân, sunt și sunt acceptate de toată lumea și care nu generează niciun fel de conflicte între diferiți operatori. Uh, noi deci nu încercăm să apărăm așa cu orice preț sectorul nostru, ci doar să vă expunem realitatea din sectorul uh, acesta comercial uh, uh, în detaliu. În plus, Spania, sigur, are și instanțe de justiție la care se poate adresa orice fel de operator economic, mic sau mare, dar avem și mecanisme de protecție, mecanisme administrative care funcționează într-un sector atât de discutat Eh, chestiunea lanțului alimentar care s-a eh, discutat aici. Deci în sectorul alimentar avem un organism al Ministerului de Agricultură care funcționează. Eh, se fac plângeri anonime în fața acestui organism și funcționează lucrurile. Funcționează bine și până la urmă în studiile care se fac la final de an sunt minime cazurile de plângeri pentru nerespectarea termenului de plată. Sunt date provenite chiar de la Ministerul Agriculturii. Oricum vreau să spun că deci am mai spus că nu dorim să se redeschidă directiva, însă asta nu înseamnă că nu ne-am dorit ca organele Uniunii Europene să adopte măsuri de control al modului în care se respectă directiva. Deci noi considerăm că directiva privitoare la întârziere e o directivă care fixează condiții, termene, stabilește drepturile și obligațiile fiecăruia și credem că problema, dacă nu se ating obiectivele fixate în directiva, problema nu e cu conținutul directivei, ci cum se aplică ea. Și în acest sens sunt foarte de acord cu ce spune dumneavoastră. Statele sunt cel, cele care trebuie să aibă instrumentele adecvate ca să se respecte normele care se dau la nivel european. Și în final, sunt uh, de acord și cu ce a spus domnul Șulic, Cred că trebuie, Uniunea Europeană trebuie să apere mai întâi de toate principiul libertății pieței. Și cum v-am mai spus, noi, da, suntem în favoarea intervenției puterilor publice, dar doar când există un motiv imperios de interes general care să justifice intervenția și să, să se ia o măsură proporționată cu obiectivul, o proporțională cu obiectivul stabilit. Cred că este esențial într-o economie liberă de piață cum e a noastră acum și vorbesc, da, tot din perspectiva distribuției comerciale, faptul că uh, există norme care uh, stabilesc termenele de plată și reglementează tipul de contract, fie că e oral, verbal, fie că e scris, care mm, uh, interzic anumite vânzări care reglementează și tipurile de producte, ce tip de promoții trebuie făcut, promovare. Deci, totuși trebuie să spunem că suntem, trebuie să fim atenți că s-ar putea să ajungem la un nivel de intervenție a statului absolut disproporționat și care să meargă în contra uh, intereselor pe care le apără Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mrs. Martin, very... Mulțumesc foarte mult, doamne Martin, pe scurt. Nu cred că încearcă cineva să recreeze socialismul sau uh, comunismul, poate ar fi fost termenul potrivit. Cred că încercăm să creăm condiții echitabile pentru toți uh, actorii de pe piață și din societate. E oare cineva și din Suedia aici? Dacă mi-aduc aminte, în uh, Suedia există transparența salariilor. E corect? Poate că asta reprezenta o soluție. Dacă nimeni nu are o problemă cu termene lungi de plată pentru companii mari, poate că asta ar putea reprezenta soluția. Thank you. So, um, I... Mulțumesc că vă propun acum să trecem la cea de-a doua parte a audierii noastre, unde vom uh, discuta tranzacțiile între autorități publice și uh, Uh, companii și pentru început va avea cuvântul domnul uh, Bremini din partea întreprinzătorilor italieni. Bună ziua! Eu am să vorbesc uh, liber, pentru că ceea ce vreau să vă povestesc este istoria firmei mele. Am auzit acum că companiile mari încearcă să uh, plafoneze prețurile pentru cele mici. IMM-urile sunt coloana vertebrală a unei economii. Și, deseori o companie mare încasează la 60 de zile și uh, plătește subcontractantul la 150 de zile și este injust. Însă absolut intolerabil este dacă administrația publică procedează așa. Iar istoricul firmei mele. Eu am avut o firmă care am înființat-o în 73 lângă Milano în ceea ce privește proiectarea și construcția de uh, utilaje pentru selecția ecologică a deșeurilor. Iar în anii următori am reușit să câștig licitații, în special în uh, Campania și în Sicilia, atunci când erau probleme cu deșeurile acolo. La început, comunele plăteau, apoi s-au uh, creat un fel de consorții de comunale Și din acel moment uh, mă plăteau așa cu picătura. Uh, și iată că astfel uh, datorile se acumulau. Eu încercam să merg înainte. Credeam în firma mea, dar credeam mai ales în stat și mi-am spus mai devreme sau mai târziu o să mă plătească, nu? Mi-am um, am și casa deci 150.000 de euro și după ce am terminat și acei bani, am uh, pus de garanție și birourile. Eu în viața mea am reușit prin multă muncă să ajung la o cifră de afaceri de 5 milioane de euro pe an. Dar iată că aceste autorități nu doar că nu mă plăteau, ci eu nu, put, nu puteam uh, să mi închid uh, utilajele atunci când vreau, pentru că realizam un serviciu de interes uh, public. De aceea am folosit banii proprii pentru a încerca să continui. Și până la urmă n-am mai reușit. Pe 24 martie 2011 a trebuit să declar faliment în tribunal. S-a vorbit aici de termene de plată de 150 de zile, 180 de zile, dar noi aveam facturi de 4 ani plătite în Sicilia sau de 7 ani pentru regiunea Campania. Și statul trebuia să mă plătească. De aceea am venit aici să vă rog să faceți dumneavoastră ceva. Pentru mine și pentru toți ceilalți din Italia care riscă să trebuiască să-și închidă firma fără vină pentru cei 8500 de întreprinzători care uh, s-au sinucis în Italia din acest motiv pentru că nimeni n-a făcut nimic pentru ei. Eu sunt cetățean european și mă simt cetățean uh, european și de aceea vă rog să luați măsuri pentru ca cei care au trebuit să închidă și să și-au pierdut totul fără vină, să fie despăgubit de către stat, pentru că așa trebuie să stea locurile, lucrurile. Pentru că statul nu se poate transforma în cineva care după ce te pune în genunchi să și beneficieze de pe urma ta. Pentru că, sigur, după ce am pus drept garanție casa, am mai fost dat și afară. Am a trebuit să-mi concedez și toți uh, colaboratorii și știți foarte bine că o firmă mică este ca o familie. Și m-am bătut tare și pentru mine și pentru ei și vă rog de aceea faceți ceva. Thank you very much. Uh, Mulțumim pentru mărturia asta. Acum dăm cuvântul doamnei Pețino Geronimo, întreprinzătoare tot din Italia, din partea firmei Dusti SRL. Eu, eh, institutul... Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Lara Comi. Sunt și eu emoționată, pentru că problema domnului Bramini, din păcate, am trăit-o și eu. Deci îmi pare rău, dar sunt chiar emoționată. Și deci vreau să mulțumesc doamnei Lara Comi, mulțumesc că îmi dați ascultare și că îmi dați posibilitatea să vă povestesc uh, și eu povestea mea. Deci mă numesc Rosela Pețino de Geronimo, m-am născut în Sicilia, la Catania. Am studiat în străinătate, m-am întors la Catania, în Sicilia. Pentru că am vrut să fiu alături, aproape de rădăcinile mele, mă, mă întorc la rădăcini și să îmbunătățesc situația la mine acasă, în domeniul uh, mediului, protecției mediului. Deci uh, e vorba de colectarea deșeurilor din orașe. Am o... De 40 de ani am firma asta, se numește Dusty, canguru ecologist, <laughs> care în marsupiu său adună toate deșeurile. Asta e firma mea, mă rog, reclama mea. Deci e o întreagă concepție. Eu cred în protecția mediului și chiar mă simt așa o luptătoare care mă lupt, sunt o persoană care mă lupt pentru o lume mai bună și firma mea e o firmă familiară, familială. În acest moment avem 40 de milioane de euro cifră de afaceri 700 de angajați avem și și noi, ca domnul Bramini aici de față, din păcate ne confruntăm cu aceste, cu aceste uh, autorități locale care în Catania și în Sicilia au făcut numai necazuri uh, pentru întreprinzători și pentru toate, să spunem așa, pentru toate persoanele, toți angajații firmelor noastre. De șapte ani de zile am 17 milioane de euro plătiți în avans uh, am reușit să supraviețuiesc fără să mi se returneze acești bani, pentru că totuși am, mi-am construit o imagine, reprezint o firmă fiabilă, n-am primit nicio finanțare de la bănci. Poate era bine că dacă nu aș fi dat deja faliment și ar fi recuperat banii. Să spunem că a fost așa un fel de rețea virtuoasă pe care am reușit să o creăm împreună cu furnizorii, deci încă suntem în picioare. Uh, deci asta se întâmplă în Italia. Cum spune pe drept cuvânt domnul Bramini, că firma care efectuează un serviciu public, cum e uh, de curățenie publică, nu poate să iasă, să înceteze activitatea, că e un serviciu public și chiar dacă nu e plătită firma, trebuie să-și continue operațiunea, trebuie să-și plătească angajații, muncitorii și mai ales ca să rămână pe piață. Și atunci trebuie să plătească, sigur, asigurările, trebuie să plătească taxele, impozitele către stat. Și înainte de a primi un puternicie de plată din partea, nu știu, autorităților locale, statul, regiuni, așa mai departe, firma trebuie să demonstreze că are, platele, are taxele plătite la zi, asigurările, impozitele. Doar să credeți că e posibil? ca o firmă să, să poată avea totul în regulă, dat fiind că unicul client pe care îl are e statul și statul nu plătește. E primul care nu-și plătește datorile. Soluția cea mai logică ar fi că nu doar că nu plătește statul, Deci un contract care prevede obligația de plată la 30 de ani cu factură uh, deci lunară și statul nu își onorează această obligație. El își poate permite, dar eu nu pot să-mi abandonez operațiunile și atunci lipsesc condițiile de reciprocitate. Pentru că dacă se semnează un contract, eu la universitate am învățat că contractul trebuie să fie valabil pentru ambele părți. E posibil ca unul din contractați, deci eu trebuie să mențin tot în regulă, să plătesc muncitorii, să, plă- să fac investiții, să fiu foarte punctual. Totdeauna și statul care primește serviciul, statul are doar o singură obligație, să plătească la termen, la 30 de zile sau 45 de zile. Fine. Nu doar că nu plătește, dar nici măcar nu plătește uh, uh, dobânda pentru plata întârziată. Eu trebuie să-l dau în judecată dacă vreau uh, dobânda. Pentru că uh, e o datorie care nu e în bugetul uh, localității și nu, nu se plătește. Și se poate întârzia în justiție în Italia o cauză și 20 de ani. Să știți bine cum se întâmplă, deci lucrurile astea în Italia și e un risc enorm să faci ce fac eu, în Sicilia cel puțin. Și ce cer eu Uniunii Europene? Dacă deja de multe ori ați uh, pornit uh, proceduri de infringement contra Italiei, tocmai că întârzie plățile și tot, din totdeauna a făcut-o, o face întotdeauna și nu îi pasă de ce se spune aici, la Bruxelles. Italia nu are nici o mică intenție să îmbunătățească lucrurile. Dar eu vă rog să faceți ceva pentru ca Italia să plătească cum e corect să o facă, la 30 de zile de la facturare. Asta a spus că e, trebuie să fie termenul de plată. Și asta și scrie în contractele mele, 30, 45 de zile maxim. Pentru că dacă nu, noi nu mai putem continua să muncim așa. E ceva nemai văzut. Adică noi trebuie să fim în regulă, dar cine trebuie să fie exemplu? Statul trebuie să fie exemplu statul care trebuie să fie primul care, care trebuie să dea exemplu bun cetățeanului, statul își permite luxul nu doar că să nu plătească la timp, ci să nu plătească nici dobânzile și nu, despăgubirile. Mi se spune că da, mă, plăte, mă, mă, plătește, mă plătește așa cu picătura. Dar întotdeauna mă ține într-o situație în care de-abia, de-abia mai pot să mă mențin așa la suprafață. Dar eu întotdeauna trebuie să plătesc în schimb la timp. Deci ce vrem noi? Uniunea Europeană să constrângă cumva Italia să, să, să despăgubească, în fine. Deci, noi avem un credit față de... Dacă statul uh, e creditor, atunci noi plătim, dar dacă este și creditorul firmei, de atunci trebuie să existe o compensație între debit și credit, dar asta fără uh, Ă, a, agrava ă, întreprinzătorul cu sancțiunea asta, plata penalităților. Păi știți că trebuie să plătim dacă, dacă nu plătim, dacă nu respectăm termenul în Italia, trebuie să plătim 40% în plus ă, decât capitalul. Atunci înțelegeți că cu ce bani trebuie să aibă o, o firmă ca să, ca să susțină uh, acest, acest 40% în plus de plătit? Cum poate să, sub, să suporte asemenea obligații, asemenea costuri? Păi suntem condamnați să dăm faliment sau doar așa să supraviețuim până când nu se întâmplă cumva ceva, un miracol. Uh, Știți că în Italia uh, localitățile, autoritățile locale au și un recurs. Dacă eu, de exemplu, ca firmă am un credit, am un credit de la localitate, care localitatea dă faliment, că și localitățile pot da faliment, ceea ce este absurd, așa e în Italia. Și mi se face ofertă, mi se spune, Bun, uh, curatorul falimentului spune, dar dumneavoastră ce datorie aveți? 100? Vă pot da 40. Dar scuzați-mă dacă eu sunt o, o, o firmă care are activități intense și am 80% din costuri sunt cu personalul și cu manopera. De atunci cum pot să accept să mi se plătească mai puțin decât 50%? E ceva nemai văzut. Și mie mi s-a întâmplat asta. Mă rog, în fine, localitatea Ispica, da, dacă e să dau un exemplu. A intrat în incapacitate de plată și mi-a spus să aștepta 10 ani când se completează procedura de faliment și când vom termina de plătit toate datorile privilegiate, ce va mai rămâne, mă rog, vom vedea și vedem câți bani vom reuși să vă dăm dumneavoastră. Poate vă despăgubim întregime, poate nu, vom vedea. Avocatul meu mi-a spus că o altă localitate care a intrat tot așa în incapacitate de plată și au curs deja primul termen de 10 ani de la faliment, pur și simplu s-a închis falimentul și au deschis o altă procedură de faliment pentru a 10 ani. Și atunci e un risc ca banii pe care îi pun eu 300 de uh, mii de euro pe care trebuie să fie plătiți să nu mai văd niciodată, nici moștenitorii mei nu-i, voi vedea, nu-i vor vedea. Deci ce cer eu aici? Uniunea Europeană cumva să strângă șurubul, să constrângă Italia cumva, dar odată pentru totdeauna. Ca noi Adică de ce trebuie să fim noi în regulă cu tot, cu toate taxele și cu toate asigurările dacă statul uh, nu, nu ne plătește? Deci e un dezechilibru și lucrurile nu funcționează. Dacă tu nu mă plătești pe mine, eu nu te plătesc pe tine. Deci trebuie să fie paritate în uh, relația contractuală. Deci asta, asta vă rog eu, dacă e posibil să faceți. Mulțumesc! Thank you very much for your... Da, vă mulțumesc, a fost un mesaj foarte clar. Și acum ultimul vorbitor. Doamna Finlay, din partea permanentă a eh, reprezentanței, vă scuzați, permanente a Irlandei pe lângă Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim pentru această invitație la această audiere. Din capul locului trebuie să vă spun că Irlanda e pentru uh, cultura plăților la timp, mai ales în sectorul public și pentru noi Uh, rolul autorităților publice este foarte clar. Ele trebuie să schimbă, schimbe această cultură de la uh, situația actuală la uh, plăți la timp. Aș dori să mă refer la două domenii. În primul rând, uh, uh obligațiile uh, pe care le avem în Irlanda în ceea ce privește obligațiile pentru uh, Uh, autoritățile publice și după aceea partea privată. Legislația irlandeză cere autorităților să plătească uh, în timp de 30 de zile uh, calendaristice după ce au primit factura. Pentru business to business avem maximum 60 de zile și această perioadă poate să fie prelungită chiar după 60 de zile dacă cele două părți își dau acordul prin contract și cu condiția în care să nu fie inechitabil pentru furnizor dacă nu există un contract, atunci plata trebuie să fie făcută în răstim de 30 de zile calendaristice, atât pentru autoritățile publice, cât și pentru ă, tranzacțiile de tip business to business. Ă, sigur că ă, pe lângă această cerință de 30 de zile, în iunie 2009, guvernul s-a angajat ca departamentele guvernamentale să fie obligate uh, să își plătească furnizorii în răstim de 15 zile de la primirea facturii valide. Deci s-a luat prin hotărâre guvernamentală această decizie, iar în 2011 această decizie a fost uh, deci s-a luat decizia de a uh, prelungi Uh, în sectorul uh, public în general, deci nu numai uh, ministere, ci și servicii locale. Deci toți actorii publici sunt obligați să respecte această, acest termen de 15 zile. Toate, guvernele, toate ministerele sunt obligate să publice uh, de patru ori pe an rapoarte cu privire la plăți, iar guvernul în planul de acțiune pentru locurile de muncă în 2016 s-a angajat să dezvolte și să, introduce, să, să, să introducă cerințe de raportare uh, îmbunătățite pentru actorii uh, publici în ceea ce privește plățile. Deci s-a introdus această obligație de a raporta cu privire la nivelul plăților al dobânzilor pentru plății întârziate și a compensațiilor a despăgubirilor și uh, s-a adăugat uh, deci această prevedere pe lângă uh, raportul uh, inițial. Deci s-a ajuns uh, de la 16 până la 30 de uh, zile. Ultimile cifre pe care le avem la dispoziție vizează primul, primele patru luni din 2018, arată o medie de 84% din facturi plătite în răstim de 15 zile și 96% Uh, în timpul celor 30 de zile statutare. Mi-ar plăcea să vă pot spune 100%, dar nu e cazul încă. În urma hotărârii guvernamentale din 2017, la începutul anului trecut, uh, de, uh, departamentele guvernului și actorii publici relevanți sunt obligați să plătească dobânzi pentru plăți întârziate și de, despăgubiri automat atunci când plata se face pe baza unei facturi și se respectă perioada statutară de 30 de zile. Deci, în uh, interval de 30 de zile, plata trebuie să intervină automat. E vorba de plata dobânzilor și a despăgubirilor. Uh, e de răspunderea uh, departamentelor individuale și a miniștrilor respectiv să se asigure că uh, departamentele respective și actorii privați uh, din portofoliul lor respectă această decizie guvernamentală și este și obligația de a pune la dispoziție informații foarte clare cu privire la practicile de plată, cum se soluționează procedurile de soluționare a litigiilor și sesizările, plângerile. Plătirea dobânzilor și a despăgubirilor e văzută ca o măsură cheie pentru a promova o cultură a plăților la timp. Se reduce uh, timpul uh, necesar pentru a plăti furnizorii și se ia povara de pe urmerii uh, companiilor. Uh, prin aceste drepturi statutare privind uh, um, dobânzile și despăgubirile și avem și linii directoare uh, pentru guverne, pentru ministere și pentru instituțiile publice. Cineva a vorbit înainte despre aceste tactici de întârziere, dar noi avem proceduri în vigoare, avem personal format și calificat care se ocupă de uh, facturi, de exemplu, pentru a uh, urgenta aceste procese uh, fără a pierde prea mult timp. Implicarea mediului de afaceri și dialogul continuu pe care îl avem. Noi avem un comitet de consiliere pentru IMM-uri, avem și un grup al mediului de afaceri care oferă consiliere ministerului de resort Uh, guvernul irlandez a luat mai multe măsuri în acest domeniu al uh, uh, plăților la timp pe baza acestor consiliilor oferite de către această organizație. Avem și un cod de practici de plăți la timp. E un alt exemplu excelent al implicării și al dialogului. Iar acest cod de bune practici este o inițiativă mixtă între Institutul Irlandez de Gestionare a Creditului, Uh, între, uh, cu Asociația IMM-urilor, Asociația Firmelor Mici și uh, Confederația Irlandeză a Afacerilor și a Patronatului, Camerele de Comerț din Irlanda și Federația Bancară din Irlanda. Toată această inițiativă a fost sprijinită de Ministrul pentru Afaceri, Întreprinderi și Inovare. Acest cod a fost uh, pus pe un uh, portal online uh, în, lansat în martie 2015, care a încercat tocmai să aducă schimbarea în această cultură a plății. Această inițiativă e un proces în continuă schimbare. mai puțin de 300 de entități au semnat, poate că m-am exprimat poate, poate prea negativ, deci e un proces care continuă uh, avem uh, exemple uh, recente de bune practici de mari companii care s-au angajat uh, să efectueze plățile <laughs> chiar mai repede decât la timp și e foarte bine. Noi considerăm că e foarte important ca entitățile care reprezintă companiile să promoveze acest cod. Deci, în concluzie, sectorul public Uh, trebuie să reprezinte un exemplu. Uh, asta am constatat noi din experiența noastră în Irlanda. Într-adevăr, este un proces uh, care continuă și asta ne-am dat, și de asta ne-am dat seama din experiența noastră. E foarte important ca reprezentanții mediului de afaceri al companiilor să se implice și să, fie reprezentate și micile afaceri în acest proces să, pentru a veni cu cereri suplimentare de schimbare dar și pentru a derula campanii de sensibilizare și de informare pentru a sprijini acest cod. Sigur că guvernul are un rol uh, foarte important. Uh, el este cel care poate declanșa campanii de informare. Există un eveniment uh, cu mediul de afaceri anual la care participă și autoritățile irlandeze. Practic, uh, uh, aici se discută toate chestiunile pe care trebuie să le știe IMM-urile. Se vorbește, de exemplu, și regulile legate de plățile la timp uh, și alte aspecte. Nu ne-a solicitat nimeni Uh, vreo schimbare legislativă, poate tocmai datorită acestui proces constant pe care îl avem și a activității de zi cu zi pe care o ducem noi. Deci, uh, poate că de aceea nu ne-a uh, abordat nimeni să ne ceară o schimbare a legislației. Am încercat să vedem dacă facem ceva și în domeniul licitațiilor publice. Ne dăm seama că, într-adevăr, avem câteva chestiuni care ar putea să fie transferate și în domeniul legislațiilor, poate nu neapărat prin uh, legi- mm, inițiative legislative, dar în orice caz suntem uh, deschiși uh, spre orice idei noi și inovări pentru a îmbunătăți situația. Mulțumim! Mulțumim! Înainte de a da cuvântul din nou colegilor, aș dori să dau cuvântul acum doamnei Weidel, șef de unitate de la DigiGrow la Comisia Europeană, vă rog. Uh, uh, mulțumesc foarte mult. Uh, bună ziua tuturor. În primul rând, aș dori să mulțumesc IMCO pentru această bună inițiativă pe această temă importantă pentru noi și pentru faptul că ne-au permis să fim aici. În primul rând, să ascultăm, pentru că contribuțiile dumneavoastră sunt extrem de importante pentru noi și pentru a ne prezenta punctul de vedere. Din perspectiva noastră, gestionarea directivei cu privire la plățile întârziate, care sunt rezultatele acesteia. Constatăm că lucrurile s-au mișcat, că termenele de plată s-au mai raționalizat, că întârzierile s-au redus, dar în același timp suntem conștienți de faptul că nu suntem acolo unde ar trebui să fim. Situația încă nu este ideală și mai sunt multe de făcut. Constatăm că întârzierea plății rămâne o practică răspândită în toate sectoarele economice, dar constituie o problemă uh, și mai importantă acolo unde există multe IMM-uri. 60% din IMM-urile din UE sunt uh, plătite mai târziu decât uh, ce a fost agreat. Efectele sunt vizibile mai ales asupra IMM-urilor, în special în uh, situația relațiilor business to business, pentru că, așa cum s-a spus în diferite intervenții, se datorează acest lucru lipsei de putere de negociere. Al... Sigur că IMM-urile sunt mult mai afectate pentru că au probleme mai mari de lichiditate, iar um, întârzieri excesive de plată afectează direct supraviețuirea companiilor. Din păcate, unul din patru falimente se datorează um, încasărilor întârziate. Pentru noi, preocupările sunt uh, și mai mari uh, din perspectiva strategiilor generale pentru susținerea IMM-urilor. Noi vrem să ne asigurăm că IMM-urile au acces mai bun la finanțare, investim mulți bani din bugetul UE și apoi constatăm că această cultură de plată din Europa este contraproductivă față de toate eforturile noastre. Pentru Comisie acest lucru rămâne o prioritate la care să lucrez în continuare. Ei bine, acum care sunt concluziile? Care sunt următorii pași? Și întrebarea dacă trebuie să modificăm directiva. Nu știm dacă este asta într-adevăr soluția corectă la această probleme. Un lucru la care ar trebui să ne gândim mai ales în relația business to business. Aplicarea directivei are puncte slabe structurale, pentru că depinde de companii. Nu vin inspectori să te verifice și să te penalizeze pentru neconformitatea cu directiva. De aceea trebuie să recunoaștem că aplicarea, în special în ceea ce privește relația business to business, este complicată. În relația cu administrațiile publice avem uh, mai multe pârghii și de aceea vreau să le dau asigurări antevorbitorilor pentru că am uh, demarat o politică de uh, a punere în aplicare foarte strictă în momentul de față față de statele membre și Italia este în fața Curții de Justiție uh, pentru nerespectarea directivei cu privire la întârzierile de plăți. Am uh, acționat și în cazul altor uh, state membre, pentru că vrem să vedem măsuri de remediere a situației. În general, constatăm așadar că directiva a avut uh, efecte pozitive, însă problema structurală ține de implementare. De aceea, pe partea de implementare, trebuie să analizăm mai bine, să vedem uh, cum putem spori implementarea. Și de aceea trebuie să încercăm să înțelegem mai bine care sunt motivele care stau la baza plăților întârziate, de ce unele companii nu plătesc și ce ar putea constitui măsuri eficiente pentru o mai bună implementare a directivei. Și pentru a înțelege situația mai bine, departamentul meu a colectat uh, informații și am contractat și un studiu unde am solicitat să se analizeze cele mai răspândite motive pentru întârzierile de plăți, astfel încât să avem informații în acest sens și apoi alte motive, mm, așa cum s-a spus și aici, un pic de analfabetism mm, în ceea ce privește mm, finanțele și gestiunea întreprinderilor. Apoi s-au menționat și alte directive. Apoi, problema procedurilor greoaie, de administrative. Deci există mai multe motive. În același timp, raportul încearcă să vadă ce există în diferitele țări, ce măsuri au fost luate și interesant a fost modelul irlandez. Ce se poate face pentru a promova o mai bună cultură a plății? Și aici am văzut rezultate bune. Mm, de pildă, mm, ar putea fi idei de genul de introduce termen de plată mai scurt în general. O altă unealtă uh, de succes a fost porirea transparenței în ceea ce privește mm, companiile care plătesc la timp. Poate și asta e o metodă de explorat. Apoi eficiența, introducerea de sancțiuni asupra companiilor care nu respectă aceste termene, oferirea de mm, formare pentru mici operatori, conștientizarea și și răsplătirea unui bun comportament de plată. Acest studiu va fi publicat în curând uh, și ne da multe idei de la care să putem pleca în continuare în acest domeniu. Cred că trebuie să fim inteligenți pentru că aplicarea este complicată. Trebuie să vedem care sunt și sinergiile cu alte domenii de politică practici neloiale s-au menționat și de asemenea avem și o, o reglementare în ceea ce privește practicile neloiale, în ceea ce privește lanțul de mm, alimentar, unde de asemenea există prevederi pentru termen de plată, deci trebuie să vedem ce fel de măsuri uh, suplimentare putem uh, găsi. Mulțumesc, doamna Grapini, vă rog. Mulțumesc foarte mult. O să fiu mai scurtă acum. Este clar că și din exemplu irlandez, dar și din dezbatere, a rezultat uh, foarte clar că există aici um, competențe partajate, nu poate să rezolve tot Uniunea Europeană, uh, competență națională foarte importantă, guvernele sunt foarte importante să um, aplice corect și etic pentru că un exemplu negativ din partea statului care nu plătește nu poate să inducă uh, companiilor după aceea să plătească este foarte clar dar eu rămân la ideea mea că directiva poate fi îmbunătățită și au rezultat aici câteva lucruri de ce să nu ne gândim poate la o listă albă și o listă neagră a companiilor care nu plătesc cu statul pentru mine este foarte clar uniunea europeană eu nu pledez pentru comunism socialist, și eu am trăit într o țară socialistă dar să ne înțelegem economia de piață nu trebuie să fie haos nu trebuie să fie anarhie nu trebuie să fie uh, uh, voința celui mai puternic să ne omorâm unii pe alții. Statul are uh, și interesul de a interveni atunci când lucrurile sunt dezechilibrate. Și atunci, Comisia Europeană trebuie să intervină atunci când un stat, de data aceasta, nu își face datoria și, uh, cu tot respectul pentru întreprinzătorii din Italia care au prezentat aici cazuri tragice, în toate statele există aceste cazuri tragice. Așadar, responsabilitatea guvernelor trebuie să crească și acest lucru trebuie să fie supravegheat de Comisie, pentru că de aceea au acceptat să intre într-o piață internă internă. Altfel, sigur, dacă domnul, colegul meu, domnul Sulic, vrea altfel, uh, uh, stă statul ăla singur și face ce vrea și se omoară între ei. Problema e că noi am acceptat să avem o piață unică internă, funcțională, etică, echitabilă. Și atunci, sigur că e foarte greu cum spunea comisia în momentul în care avem uh, uh, de reglat plățile business to business între companii mari și companii mici. au rezultat aici câteva propuneri tocmai de aceea este bine să modificăm directiva poate mediator pentru imm uri poate fonduri mai multe. uite eu astăzi sunt bucuroasă că a trecut dimineață la vot propunerea mea de proiect în care am acordat opt sute zero de euro în plus pentru competitivitate pentru imm uri dar poate acordăm niște bani pentru că se vorbea de alfabetizarea imm urilor că nu sunt bine pregătiți pregătiți poate ne gândim uh, să sugerăm statelor membre în educația uh, școlară să înceapă cu mai multă educație financiară și de gestionare a afacerilor. în orice caz cred foarte tare că suntem într o situație în care nu putem să nu recunoaștem că există puterea celui mare asupra celui mic și trebuie să vedem cum rezolvăm acest lucru și că uh, al doilea lucru că avem acest exemplu negativ al statelor și mă gândeam de exemplu la faptul că dacă statul plătește unei companii mari și compania are subcontractori, cum am putea găsi o cheie ca acei bani care vin de la buget să fie distribuiți la uh, subcontractori? deci aici putem să găsim o cheie să obligăm pentru că banii sunt de la bugetul statului adică și de la cetățeanul care lucrează la imm și nu este corect să le ia compania mare care a, a avut putere de, de negociere să lucreze în relația cu statul și să nu mai plătească după aceea e ca și cum nu și ar plăti angajații să nu mai plătească subcontractorii cred că aici trebuie să ne gândim eu în orice caz aș dori să lucrăm cu Lara uh, uh, uh Conte această, această modificare și sper comisia să fie deschisă deschisă și receptivă. Mulțumesc mult! Și de asemenea reprezentanții uh, uh, IMM urilor și a tuturor întreprinderilor. Eu nu vreau să excludem întreprinderile mari, vreau să avem o negociere și voi provoca și o dezbatere în intergrup, să avem o negociere și să găsim o soluție funcțională, pentru că până la urmă, în jurul companiilor mari gravitează IMM urile, da? ar trebui să și întrețină întreprinderile mari să fie, să fie bucuroase că au acești subcontractori solizi să nu se trezească că moare și nu mai poate să i livreze un uh, subansamblu sau uh, să nu mai uh, se lipsească, se lipsească o anumită materie primă. Cred foarte tare că avem încă de reglat în acest domeniu cu plățile întârziate și vă mulțumesc că ați avut răbdarea să mă ascultați. Thank you. Mr. Sulik, please. Mulțumesc, domnul Șulic. Pani, pani colegine, mi tu podsúvate veci, care sunt... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Ați N-am spus uh, niciodată că fiecare ar trebui să facă ceea ce dorește. Uh, Um, nu trăim la firul ierbii, trăim într-o societate cu reguli, nu trăim într-o societate dereglementată. Dacă cine, ceva nu funcționează, doar nu credeți că prin crearea unei reguli noi dintr-o dată totul uh, funcționează. Noi trebuie să ne îngrijim ca regulile care există deja să se aplice. Și uh, din câte am înțeles din partea Comisiei, înțeleg că Comisia Europeană poate interveni atunci când există astfel de situații uh, ca în sudul uh, Italiei, acolo unde ajung uh, zeci de mii de euro din bugetul european. Dacă cineva furnizează către o autoritate publică, sigur că trebuie să-și primească banii. Însă ar fi o iluzie să credem că dacă regulile de astăzi nu se respectă, prin crearea de reguli noi se vor respecta cele noi. Și o ultimă observație adresată doamnei Mertin. Nu cred că ar trebui să introduce socialismul. Sunteți prea tânără, n-ați trăit uh, Uh, dar uh, drumul către iad uh, e pavat de bune intenții. Eu cred că cu toții vor, vrem să trăim într-o lume mai bună, dar nu se rezolvă totul prin reglementări. Este o iluzie să crezi că Uniunea Europeană, care datorii de miliarde, va veni cu noi reglementări și atunci lumea va funcționa mai bine. Realitatea ne va arăta că nu așa funcționează lucrurile. Uh, Mulțumesc. Nu cred că au fost, de fapt, întrebări intervențiile astea. Uh, am, am avut uh, mărturie aici foarte greitoare, cazuri de lucruri care nu funcționează bine și ni s-a spus și ce se poate face. Am avut și bune practici din Irlanda. Deci vreau să Mulțumesc uh, mai întâi tuturor uh, invitațiilor de astăzi și să le urez succes și noroc. Ați auzit că și Comisia Europeană uh, a spus că vor face ce trebuie, vor lua măsurile necesare. Mulțumesc tuturor că ați venit aici, mulțumim membrilor noștri, mulțumim Comisiei Europene și cred că putem încheia aici Uh, și audierea, dar și ultima noastră întâlnire înaintea vacanței. Vreau să mulțumesc secretariatului pentru toată munca făcută uh, în ultimele luni. Mulțumim și interpreților uh, pentru munca lor, mulțumesc și interpreții pentru atenție și vă urez tuturor o vacanță cât mai plăcută. Ne revedem uh, la sfârșitul lui august.